Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă salut la această întâlnire importantă a COCOBO. Trebuie să îmi cer scuze că începe cu oarece întârziere decât ora indicată pe uh, ordinea de zi. Îmi cer scuze pentru acest lucru. Avem o întâlnire foarte importantă astăzi. Îl salut pe președintele Curții de Conturi care a venit să-și prezinte raportul Curții. Îi salut și pe ceilalți membri prezenți aici. Ați primit cu toții uh, ordinea de zi, dacă sunt comentarii referitoare la ordinea de zi. Dacă nu, Cred că ordinea de zi este aprobată. Această întâlnire este transmisă pe internet, așa încât tot ceea ce veți spune este public. La sfârșitul uh, întâlnirii, după întâlnirea cu reprezentanții Curții de Conturi, vom avea o sesiune de vot, așa încât aveți nevoie de cartela de vot. Dacă nu aveți asupra dumneavoastră, trimiteți pe cineva să vă aducă. Punctul 3 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal a reuniunii din data uh, menționată pe ordinea de zi. Dacă aveți observații, se pare că nu este cazul, așa încât și acest proces verbal este uh, aprobat. Ajungem la punctul 4 de pe ordinea de zi, prezentarea făcută de președintele Curții uh, de Conturi Europene a uh, privind exercițiul financiar 2010. Domnule Caldera, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, onorabil membri, domnule comisar Semeta. Sunt într-adevăr onorat să pot să prezint din nou în fața acestei comisii astăzi uh, raportul Curții de Conturi Europene privind implementarea bugetului european în 2010 și fondurile de dezvoltare europene eh, pentru această perioadă. Raportul anual privind uh, bugetul 2010 se referă la uh, tranzacțiile făcute. Anul acesta include și un capitol în ceea ce privește rezultatele cheltuielilor Uniunii Europene. Calitatea raportării de către Comisie este uh, și o uh, temă care transpare în raportul anual din anul acesta. După prezentarea principalelor uh, mesaje ale raportului anual, o să mă refer la câteva probleme corelate care se referă la reforma bugetului Uniunii Europene. În ceea ce privește fiabilitatea conturilor europene, Curtea a ajuns la concluzia că conturile din 2010 se prezintă bine. Poziția Uniunii Europene și operațiile de flux de numerar sunt bune. Totuși, rămâne loc de mai bine în ceea ce privește raportarea finanțarea și oferirea de mai bune informații în legătură cu riscurile care pot să amenințe gestiunea financiară. Regulile de contabilitate și de supraveghere nu au fost ajustate uh, adecvat pentru a reflecta uh, rolul uh, considerabil pe care îl are prefinanțarea în bugetul Uniunii Europene. Din 2009 a avut loc o creștere semnificativă a cheltuielilor și aceste instrumente, prin aceste instrumente se dau uh, plăți fondurilor atunci când uh, cadrul juridic uh, pentru aceste fonduri a fost creat. Statele membre utilizează aceste fonduri pentru a face investiții de capital în perioadele următoare un număr semnificant de cazuri în care Uh, Comisia uh, a înregistrat prefinanțarea ca și cheltuieli, nu ca active în bilanț. Uh, drept rezultat, conturile provizorii au arătat că primirea de asistență a justificat pe deplin utilizarea fondului european. În practică însă lucrurile nu au stat așa și riscuri încă există. Comisia a corectat declarațiile de cont uh, ajustând uh, conturile provizorii pentru 2010 și a ajustat și uh, cifrele corespunzătoare în conturile din 2009. Contul, curtea de conturi atrage atenția asupra acestui lucru în raportul anual. Totuși, nu este numai o problemă de contabilitate la bază există o lipsă de informații în legătură cu fondurile europene folosite efectiv de statele uh, membre și instrumentele financiare care subminează supravegherea efectivă și gestionarea de către Comisie. Prin urmare, Curtea consideră că Comisia ar trebui să revadă regulile uh, relevante de contabilitate și să ia măsuri astfel încât uh, informațiile necesare să fie puse la dispoziția statelor membre pentru a a îmbunătăți supravegherea Comisiei uh, cu privire la aceste instrumente de inginerie financiară. Comisia a făcut deja o propunere pentru amendarea, modificarea regulilor relevante, pertinente, care înțeleg că se află pe ordinea de zi a acestei comisii astăzi. Principala pondere a muncii pentru raportul anual se referă la evaluarea de către curte a caracterului legal al cheltuielilor. Exercițiul financiar din 2010 a fost revizuit pentru a reflecta schimbările în standardele de contabilitate din 2011. Face o distinție între angajamente, venituri și plăți. În, după părerea curții, veniturile uh, până la 31 decembrie 2010 au fost uh, legale și, și angajamentele sunt uh, legale și fără greșeală în toate privințele. După uh, Cheltuielile au fost însă afectate de erori materiale cu o rată de eroare de 3,7% pentru uh, bugetul în ansamblul său. Ar trebui să apreciem că nu este o fraudă, pentru că uh, există motive care uh, explică apariția unor astfel de erori. Curtea a văzut că uh, asta a afectat regularitatea plăților. CC este susținut de valori făcute de cinci grupe de uh, politici sunt în capitolele 5 până la 7 a raportului. Aceste domenii de politică corespund uh, rubricilor uh, cadrului financiar 2010-2013 și au fost preluate din uh, rapoartele anterioare pentru a da o analiză mai aprofundată a cheltuielor comunitare. Aceste evaluări se bazează pe analizarea tranzacțiilor și pe revizuirea fiabilității, fiabilității gestionării de către comisie prezentată în uh, raportul Direcției Generală. Curtea a ajuns la concluzia că cele două mari zone uh, de uh, politici, coeziunea, transportul, agricultura și resursele sunt parțial afectate. Coeziunea, energia și transporturile au fost a avut o rată de eroare de 7,7% în 2010. mai mare, este un procentaj mai mare față de 2009 și este o creștere uh, față de anul anterior în bugetul pe ansamblu. Totuși, din câte înțeleg, anul trecut este necesară o precauție pentru, înainte de a trage uh, concluzii cu privire la această comparație între cei doi ani cu privire la uh, ratele erorilor materiale. Măsurile corective uh, pe care Comisia le poate uh, lua poate să schimbe considerabil această situație de la un an la altul. Și deși aproape jumătate din cheltuierile pentru transport și coeziune au inclus astfel de erori, ele au fost explicate de o serie de proiecte ineligibile și încălcări ale regulilor de achiziții la nivel național și comunitar. În majoritatea cazurilor, Curtea consideră că statele membre și autoritățile au avut suficiente informații la dispoziție pentru a fi detectat și corectat cel puțin o parte din erori înainte de a face plățile. Comisia face progrese în Uh, uh, a prelua recomandările anterioare ale, curților, ale curții, mă scuzați, dar curtea consideră că există încă loc de mai bine de a corecta aceste uh, greșeli și face alte recomandări în acest sens. Pentru agricultură și resursele uh, naturale, uh, rata de eroare a fost 2,3%. Plățile directe din sistemul de control integrat, care au reprezentat cam 40 miliarde din cele 57 cheltuite, nu au avut erori materiale. Însă cheltuile în ceea ce privește uh, dezvoltarea rurală au fost expuse la astfel de greșeli. S-a constatat o înaltă rată a uh, erorii în legătură cu uh, dimensiunea parcelelor de pământ, și a informațiilor uh, făcute și uh, date de uh, inspectori în Bulgaria, România, Grecia, Cehia și Olanda. Recomandările pentru a aborda aceste probleme sunt făcute în, sunt incluse în raport. În cele două grupe de politică, ajutor Uh, asistență externă, uh, tranzacțiile nu au fost afectate de eroare, deși sistemul rămâne parțial efectiv. Un risc mare de eroare rămâne pentru plățile finale și uh, provizorii care au fost expuse unor rate de eroare asistența externă prin fondurile europene de dezvoltare Uh, fac obiectul unui raport uh, separat al curții. Pentru 2010, curtea a constatat că rata de eroare a fost de 3,4% și sistemele au fost parțial efective, eficiente. Pentru ultimul grup de uh, politici, Curtea a constatat că ele nu au fost afectate de erori materiale și sistemele au fost eficiente ca și în anii anteriori. Pe ansamblu, CCE-ul în ceea ce privește uh, caracterul uh, legal uh, al acestor cheltuieli consolidează concluziile din anii anteriori și anume că există riscuri semnificative în ceea ce privește corectitudinea acestor plăți pentru beneficiarii finali. Totuși, au fost îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește eficiența sistemelor, mai ales la nivelul Comisiei și în agricultură, care au fost însoțite de un uh, curent descre descrescător în ceea ce privește bugetul în ansamblul său de 7% în 2006 spre 4% în 2010. Deci, cum arată rezultatele CC în comparație cu evaluarea Comisiei? Raportul director, Direcției Generale include un număr de rezerve cu privire la capacitatea sistemelor de control intern de a asigura corectitudinea cheltuielor în diferite zone de politică. În general, aceste rezerve au fost, uh, se bazează pe calcularea riscului rezidual și rata de eroare, impactul uh, sistemelor de control care sunt comparate cu rezultatele materiale de 2%. Este un element de valoare care a câștigat în importanță în 2010 și în care Comisia ar uh, beneficia de mai multă coerență Uh, aplicând acest sistem la nivelul diferitelor direcții generale. Totuși, domeniul de aplicare și dimensiunea rezervelor ar fi trebuit să fie mai mari în anumite zone, inclusiv în zona de coeziune, unde Curtea consideră că abordarea Comisiei poate să ducă la o subestimare a sumelor aflate la risc, expuse riscului. Uh, curtea își menține uh, recomandările anterioare cu privire la necesitatea de a îmbunătăți calitatea informațiilor a uh, corecțiilor financiare și recuperărilor. Raportul anual de activitate a Direcției Generale face o autoevaluare a performanței sale în acest an, pentru primul an, domnule președinte, în capitolul 8 al raportului anual, Curtea prezintă rezultatele trecerii în revistă a rezultatelor comparabilității și fiabilității informațiilor care sunt oferite de Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, pentru politici regionale, pentru cercetare și inovare. Pe baza acestei uh, analize, Curtea recomandă să se pună un accent mai mare pe performanță în rapoartele anuale de activitate, inclusiv în ceea ce privește economia și eficiența finanțării Uniunii Europene. Ar trebui să stabilească uh, obiective intermediare adecvate, astfel încât să se poată face o evaluare corectă a progresului o performanță de calitate și raportarea de calitate sunt cheie pentru a asigura răspunderea celor care răspund de gestionarea bugetului Uniunii Europene. Capitolul 8 face și alte recomandări pertinente uh, bazate pe rezultatele de audit uh, pentru ultimul exercițiu financiar, așa cum sunt prezentate în raportul special al curții. Uh, se recomandă ca Comisia și statele membre să facă trei lucruri în ceea ce privește gestionarea pentru a îmbunătăți uh, raportarea. În primul rând, să se uh, concentreze asupra fazei de planificare și să identifice și să atenueze riscurile care ar putea să apară în perioada de punere în aplicare. În al doilea rând, indicatori coerenți de performanță și asigurarea fiabilității informației în legătură cu obiectivele stabilite și rezultatele obținute și, în al treilea rând, elaborarea unui sistem uh, de uh, control pentru a oferi uh, rezultate, informații pertinente în ceea ce privește rezultatele. Acestea, domnule președinte, ar putea să fie utile Comisiei în elaborarea rapoartelor de evaluare de evaluare uh, privind descărcarea din articolul 390 al tratatului. Acesta este un rezumat uh, al principalelor aspecte din raportul anual uh, privind exercițiul financiar 2010. Cred că confirmă principalul mesaj din anii anteriori. În ciuda unor ani de îmbunătățire a sistemului rămân riscuri în ceea ce privește corectitudinea plăților care nu pot fi uh, abordate în totalitate și asta trebuie să uh, fie făcut pe baza uh, reproiectării sistemelor de control cheltuielile după 2013 oferă o posibilitate de a face acest lucru, însă, așa cum am subliniat anul trecut, reforma trebuie să se axeze pe îmbunătățirea pe ansamblu a cheltuielor, deci îmbunătățirea gestionării și atenuarea riscurilor de greșeală a uh, performanței și reducerea costurilor de control. În același timp, sunt necesare aranjamente adecvate pentru a asigura transparența și răspunderea. Și acest lucru constituie o provocare majoră. Cum vedeți în acest raport, e nevoie de obiective clare de îmbunătățire a capacității sistemelor de a oferi informații suficiente și pertinente în legătură cu progresele. În legătură cu noile progrese legate de bugetul european, au apărut câteva dezvoltări noi în guvernanța economică a Uniunii, care ridică probleme importante legate de transparență și cresc riscul de erori în contabilitate și lipsuri. Aceste preocupări sunt menționate în declarația instituțiilor de audit și a curții de conturi de luna trecută se cere ca principiile transparenței, responsabilității și auditului public uh, să fie respectate în declarațiile de conturi. Mecanismul de stabilitate european a fost identificat ca o oportunitate de a aplica aceste măsuri. Atunci când vorbim despre fondurile publice, cetățenii au așteptările ca auditorii publici să poată să examineze utilizarea acestor fonduri. La sfârșitul acestui an, acordăm Parlamentului European și Comisiei dumneavoastră cu o bază bună pentru a face o evaluare în legătură cu utilizarea fondurilor europene în 2010. Este vorba de o responsabilitate împărtășită de noi toți într-o societate democratică și este crucială în contextul în care presiunea asupra finanțelor publice este foarte mare, eh, obiectivele trebuie să fie atinse și încrederea cetățenilor trebuie să fie păstrată. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Mulțumim! Mulțumim foarte mult, domnule Caldera. Vă putem asigura că raportul Curții de contul, Conturi va fi primit întotdeauna cu mare atenție din partea membrilor Comisiei pentru Control Bugetar. Raportul este adresat și Comisiei, care îi dau cuvântul și Mă bucur că domnul comisar este aici pentru a putea răspunde în legătură cu cele spuse de domnul Caldera. Aveți cuvântul. Domnule președinte, domnule raportor, președinte, domnule președinte Caldera, stimați membri ai Comisiei și ai Curții de Conturi. Raportul anual al Curții de Conturi pe anul financiar 2010 împreună cu răspunsurile Comisiei este rezultatul unui dialog intens și constructiv între cele două instituții. Spiritul bunei cooperări a devenit un element important în acest proces. Aș dori din nou să îi mulțumesc domnului președinte Caldera, membrilor curții și serviciilor lor și serviciilor curții pentru această excelentă cooperare. Raportul vine acum când apar schimbări cruciale în uh, situația financiară a Uniunii Europene și în ceea ce privește gestionarea viitoare a bugetului. Discuția unui nou cadru financiar multianual, a legislației sectoriale și a regulamentului financiar revizuit reprezintă o importanță Uh, crucială pentru următorilor, um, următorii ani și programele europene. În acest context este foarte important să avem criterii clare, stabile și coerente cu ajutorul cărora să măsurăm performanța Comisiei și a statelor membre. Trebuie să ne asigurăm că părțile interesate vor primi informații comparabile și coerente în ceea ce privește cheltuielile, erorile, măsurile corective și performanța sistemelor pentru a le permite să le evalueze performanța de-a cursul anilor. Implementarea politicilor europene necesită gestionare robustă și eficientă și mecanisme de control. De aceea, com- Comisia a făcut propuneri în regulamentul financiar revizuit. Aceste propuneri ar trebui să uh, îmbunătățească controlul și gestionarea, în special în domeniul gestionării comune. Acum mă voi referi la mesajele cheie din raportul anual al președintelui Caldera. Caldera. În ceea ce privește conturile anuale, Curtea emite o opinie pozitivă Deci este a patra opinie pozitivă în timp de patru ani consecutiv. Mă bucur că eforturile noastre au dus la o asemenea evaluare. Cu toate acestea, Curtea își exprimă preocuparea în legătură cu, lista, cu lipsa de uh, verificare sistematică a prefinanțării. Comisia a făcut o asemenea propunere în uh, revizuirea regulamentului financiar și se bazează că colegiuitorii vor susține această propunere. De asemenea, Curtea a constatat că anumite plăți făcute de către autoritățile naționale prin instrumente de inginerie financiară au fost uh, tratate ca transferuri de uh, active și nu ca și cheltuieli. Pentru 2010 această problemă a fost rezolvată după ce Comisia a invitat statele membre să uh, depună datele necesare pe bază voluntară. Comisia deja a propus îmbunătățirea uh, temeiului legislativ actual. Acest lucru va permite să obținem în mod sistematic de la autoritățile naționale informația necesară pentru tratarea corectă a contabilității. De asemenea, va contribui la o monitorizare adecvată de către organismele de gestionare în statele membre. În 2010, fondurile de prefinanțare au crescut la 54,2 miliarde de euro, inclusiv ajustarea de 4,8 miliarde de euro legată de instrumentele de inginerie financiară. După cum am spus, este vorba de o problemă pe care Comisia o urmărește îndeaproape din punct de vedere de gestionare și de contabilitate. În 2010, surplusul bugetar s-a ridicat la 4,55 miliarde de euro, acoperind atât venituri cât și cheltuieli. Această creștere este datorată în parte faptului că autoritatea bugetară nu a reușit să aprobe bugetul de modificare pe care îl propune Comisia la sfârșitul anului. Cu toate acestea, creșterea surplusului a fost legată și de subimplementarea cheltuielilor în multe domenii, care s-a ridicat la 2,73 de miliarde de euro. Această creștere rezultă dintr-o abordare preventivă mai puternică a Comisiei. Sumele cele mai mari au provenit din Fondul Social European, unde Comisia a urmat o politică strictă de întrerupere și suspendare a plăților. În ceea ce privește legalitatea și caracterul reglementar al tranzacțiilor, am păstrat status quo-ul există îmbunătățiri semnificative într-o serie de domenii și continuăm trendul pozitiv de anul trecut, în, în afară de domeniul politicii de coeziune. Ca și anul trecut, rata de eroare pentru cheltuielile comunitare rămâne sub 4%. Asta înseamnă că majoritate, vasta majoritate, 96%, 96% din plățile totale făcute în 2010 nu conțin erori materiale. În plus, toate angajamentele în toate zonele politice și veniturile pentru bugetul Uniunii Europene nu au avut erori materiale. În al doilea rând, am avut rezultate pozitive în ceea ce privește politicile gestionate direct către Comisie. Domeniile cum ar fi cercetare și alte politici interne, ajutoare externe, dezvoltare, extindere și uh, cheltuielile administrative au văzut îmbunătățiri. Rata de eroare pentru aceste capitole este sub pragul uh, de erori materiale mediu. În al treilea rând, situația în agricultură rămâne stabilă cu un nivel de eroare apropiat de 2%. Mai mult, în 2010, Curtea confirmă că plățile de subvenții directe către milioane de fermieri care reprezintă aproape 40 de miliarde de euro, aceste plăți nu au conținut erori materiale. În al patrulea rând, în ceea ce privește politica de coeziune, rata de eroare a crescut cu 2% comparativ cu 2009, însă este sub nivelele raportate în 2006, 2007 și 2008. Acest, această creștere este legată în parte de ciclul de cheltuieli Majoritatea programelor au început în anii anteriori și trebuiau să fie plătite începând cu 2010. De aceea, suma de plăți intermediare sau finale a crescut uh, substanțial în toate statele membre implicate. Cu toate acestea, uh, sursele principale de erori sunt legate de slăbiciunile găsite într într-un uh, număr limitat de programe în câteva state membre și consistă și se referă ca atare doar la câteva programe. De aceea, Comisia pune accentul pe asistență și pe îmbunătățirea supravegherii în aceste uh, sectoare slabe. În primul rând, vrem să susținem actorii pentru a îmbunătăți sistemele și, în al doilea rând, trebuie să activăm mecanisme de prevenție întreruperea și suspendarea plăților pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii. În 2010, Comisia a utilizat în mod repetat măsurile preventive și corective de care dispune. De exemplu, în ceea ce privește Fondul European de Dezvoltare Regională, Comisia a întrerupt plăți de 2,15 miliarde de euro către autoritățile de gestionare naționale. Suma corespunzătoare pentru fondul social a fost de 255 de milioane de euro. Raportarea anuală obligatorie de către autoritățile de gestionare din statele membre a început să fie, în, fie pusă în aplicare în 2010. Comisia estimează că această nouă obligație va furniza mai multe informații și mai, mult, mai multe asigurări legate de felul în care autoritățile naționale implementează programele politicii de coeziune în perioada curentă. Comisia intenționează ca îmbunătățirile ulterioare a gestionării fondurilor comunitare să uh, continue. A propus să se bazeze relația cu statele membre pe contracte de parteneriat. Comisia va monitoriza cu grijă felul în care statele membre uh, ajung la obiectivele respective. Comisia propune de asemenea un nou cadru de control bazat pe conturile anuale auditate care va primi asigurări din partea autorităților naționale de gestionare în fiecare an. Propunem introducerea unui nou concept, uh, corecția financiară netă în politica de coeziune. Înseamnă că uh, statele membre ar uh, pierde definitiv o parte din fondurile comunitare alocate dacă sistemele lor nu detectează și corectează neregularitățile înainte de a depune cererile de rambursare către comisie. Vă reamintesc că eroarea nu înseamnă fraudă. Nu înseamnă că fondurile au dispărut, au fost pierdute sau cheltuite uh, în mod uh, neprecaut. Înseamnă că anumite proiecte au fost afectate de slăbiciuni de implementare, cum ar fi declarația, de, declararea de cheltuieli ineligibile sau greșeli în calcularea cheltuielilor. În ceea ce privește performanța programelor Uniunii, rapoartele speciale ale Curții de Conturi reprezintă o contribuție extrem de importantă. Se asigură că activitățile finanțate aduc plus valoare. În comunicarea legată de cadrul financiar multianual din iunie acest an, Comisia a subliniat prioritatea pe care vrea să o dea unei abordări orientate către rezultate în următoarea generație de programe. Identificarea obiectivelor, țintelor și indicatorilor de Uh, performanță cheie este inclusă acum în toate propunerile noastre legislative. Cu tot, mai mult, până la sfârșitul anului, Comisia va emite primul raport de evaluare bazat pe articolul 318 din tratat. Mă bucur că Curtea de Conturi confirmă că Comisia este pe calea cea bună. Comisia este conștientă de problemele actuale. Trebuie să fim responsabili și să uh, Uh, rezolvăm domeniile unde este nevoie de îmbunătățiri. Suntem conștienți că este nevoie de eforturi suplimentare și că aceste eforturi trebuie să fie împărtășite de toți actorii financiari implicați și de autoritățile naționale în special. Mai multe măsuri noi incluse în propunerile noastre pentru următoarea generație de programe comunitare sunt inspirate, de către, sunt inspirate din recomandările curții și autorității de descărcare, în special în ceea ce privește politicile gestionate împreună cu statele membre. Propunerile noastre reflectă în special necesitatea de a avea o simplificare, o transparență, o responsabilitate mai mare din partea tuturor actorilor financiari și a mecanismelor de control eficiente din punct de vedere al costului. Depinde de colegiuitori dacă aceste măsuri vor fi implementate în legislația europeană. Poziția Comisiei este uh, foarte clară prin propunerile sale și la fel este foarte clar interesul și angajamentul Comisiei de a îmbunătăți protecția intereselor financiare comunitare. În următoarele luni, mai mulți din colegii mei și eu însumi vom fi prezenți la comisia dumneavoastră pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră. Aștept o dezbatere foarte uh, constructivă în legătură cu descărcarea pentru anul financiar 2010. Vă mulțumesc, vă asigur că și comisia noastră așteaptă un dialog extrem de constructiv și fructos cu comisia. Vă mulțumesc. Acum propun ca membrii comisiei să discute ceea ce s-a spus. Punct procedural. Domnul Carbardi. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere faptul că majoritatea lipsei uh, respectării reglementărilor uh, au loc în um, statele membre, n-ar trebui să cerem să dăm întâi cuvântul Consiliului? pare să fie o solicitare logică. Eu nu am nimic împotrivă. Este prezent cineva de la Consiliu? Aș fi uh, surprins dacă ar fi cineva prezent. Nu văd că, este, că ar fi cineva în sală. Din păcate nu pot să vă răspund la solicitare așadar, dar uh, vom reține. Doamna Iala Sender. Da, pentru o completare putem solicita Consiliului să fie prezent la um, prezentarea în plen? Da, o idee foarte bună, spune președintele. Vom solicita Consiliului să fie prezent în plen. Vă mulțumesc pentru sugestie și vom vedea ce au de spus. Vă mulțumesc! Așadar, aș dori să propun să dăm întâi cuvântul raportorului pentru descărcarea pentru bugetul 2010 iar după aceea, după ce își va fi făcut remarcile și va fi adresat întrebările curții și comisiei, aș vrea să dau cuvântul coordonatorilor grupurilor politice, iar apoi cine mai dorește să intervină va fi liber să o facă. Dacă toată lumea este de acord, îi dau cuvântul domnului raportor, domnul Fielner. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului, domnule Caldera, mulțumesc uh, și domnului Semeta pentru intervenția sa. În primul rând, aș dori să spun că trebuie să oferim un context pentru această descărcare bugetară, pentru că ne aflăm într-o perioadă interesantă din punct de vedere politic și nu numai în Uniunea Europeană. Lucrăm la cadrul financiar uh, multianual. Acum lucrăm la regulamentul financiar și uh, ne confruntăm și cu o nouă perioadă de programare și mă aștept ca acest proces să fie foarte valoros. Și cred că procesul pe care îl începem noi acum ar trebui să contribuie la cel, toate celelalte procese pe care le-am menționat. Însă, mi se pare important să recunoaștem că Uh, avem de-a face acum cu o criză de, criza încrederii când este vorba de buget și de gestiunea banilor publici în Uniunea Europeană. Aș spune că descărcarea bugetară este unul dintre punctele de pornire, probabil cel mai bun, pentru a încerca să recâștigăm uh, această uh, încredere. Însă Parlamentul European nu va putea să facă asta singur. Va trebui să, facă în să o facă în cooperare cu Comisia, dar uh, mai ales împreună cu statele membre, pentru că acolo lipsa de încredere este cea mai uh, gravă. De aceea, um, cred că um, remarcile colegilor mei sunt foarte importante, pentru că ne așteptăm ca statele membre să coopereze cu noi în uh, lunile viitoare. Uh, răspunderea împărtășită, partajată, nu înseamnă că ea nu există, de fapt. Din potrivă, în acest proces, aș dori să creăm o dublă responsabilitate, nu o, o responsabilitate partajată. Un alt actor principal în acest proces este Curtea Europeană de Conturi și aș dori să felicit uh, Curtea de Conturi Europeană pentru uh, un raport care, după părerea mea, s-a îmbunătățit, este mai transparent, oferă informații mai importante și uh, cât se poate de detaliate, cum ar fi exact rata de eroare, cum am solicitat-o. Nu am reușit să citesc raportul în toate detaliile sale, dar la o primă uh, privire mi se pare că acest raport este de o mai bună calitate. Um, salut și uh, noul capitol 8 pe care l-ați menționat, domnule Caldera, cel cu privire la performanță. Este pentru prima dată că avem un astfel de capitol, deci uh, s-ar putea să avem uh, idei cu privire la modul în care s-ar putea îmbunătăți și cu modul cum ar putea evalua acest capitol, atât despre metodologie cât și alte idei cu privire la activități viitoare. Dar oricum aș dori să vă mulțumesc pentru acest capitol suplimentar. Cred că vorbesc în numele tuturor când spun că așteptăm cu nerăbdare să intrăm în detalii în acest capitol. Mesajul dumneavoastră a uh, reieșit uh, foarte, a reieșit foarte clar, domnule Caldera. Uh, suntem stabili, nu facem schimbări dramatice și este chiar bine așa. Însă eu nu aș spune că întotdeauna stabil înseamnă bine. Îmi amintesc dezbaterea pe care am avut-o cu domnul Ceațimacachis anul trecut. Nu eram mulțumiți și dacă anul trecut nu eram mulțumiți, o situație stabilă nu este bună. Și dacă mă uit la ceea ce este, ceea ce continuă să fie foarte stabil, uh, coeziunea, iată, și situația nu este bună. Ceea ce am, ceea ce am putut citi eu uh, în acest raport cu privire la coeziune nu mi-a dat o impresie bună. Însă, sunt mulțumit de succesele obținute în diferite domenii. De exemplu, uh, faptul că s-a reușit menținerea la 2% în agricultură. Dacă ne gândim unde am fost, este o mare realizare. Apoi am fost plăcut surprins că au existat domenii în care uh, s-a ajuns chiar sub 2%. Însă, acum trebuie să spun și ceva negativ. Trebuie să nu uităm că plățile intermediare finale sunt afectate de rate mult mai mari. Și din punctul meu de vedere, exact aceste plăți sunt cele care contează. Din punctul meu de vedere, domeniul coeziunii este cel care ar trebui analizat anul acesta și, dacă îmi permiteți să spun, din nou. Când am analizat acest document, am făcut ceea ce am făcut uh, în fiecare an. Am căutat culorile. Dar nu am găsit culorile. Deci mi-am luat uh, creioanele colorate și am colorat uh, puțin acest raport și uh, am vrut să văd cum ar fi arătat dacă am fi avut culorile înăuntru. Uh, sunt mulțumit că există cifre foarte clare în uh, acest raport și, bineînțeles, ele sunt mai bune decât culorile. Dar aș vrea să știu de ce ați uh, renunțat la acest uh, sistem pe bază de culori care comunică foarte bine. Eu am adăugat puțină culoare raportului dumneavoastră. În primul rând, ne uităm la diferitele grupuri de politici și situația este similară, poate un pic mai verde, dar știu că este dificil uh, să facem comparații, ați spus și dumneavoastră asta, dar când mă uit la plățile totale și văd cât este verde, cât este roșu, cât este verde, văd că avem mai mult verde. Am mers, am trecut de la 8 la 20%. Este o veste bună. Însă avem și mai mult roșu, de la 30 la 33%. Deci, cred că avem o imagine care transmite mesaje diferite. Aș vrea oricum să știu de ce... Uh, aș vrea să știu de ce ați renunțat așadar la sistemul de, um, de culori. Aș dori să subliniez trei, trei puncte care mi-au atras atenția. În primul rând, eficacitatea sistemelor de supraveghere și control. Curtea ex, uh, arată că dă un, uh, un aviz negativ în acest domeniu. Sistemul de supraveghere și control este văzut ca fiind numai în mod parțial eficace. Și asta având în vedere faptul că ratele de eroare uh, depășesc pragul uh, permis. La politica de coeziune, rata este de 7,7%. Statele membre sunt responsabile pentru a crea sisteme de gestiune și control care să respecte uh, cerințele uh, regulamentului și să se asigure că sistemul funcționează. Întrebarea este așadar, oare fac statele membre ceea ce au de făcut? Și cu asta ne întoarcem la întrebarea uh, colegilor dinainte și ce citesc? Mi se pare că nu își fac treaba. În, ali, în aliniatul 425, curtea spune, într-un mod relativ clar, acest lucru și spune, exprimă opinia că a existat suficientă informație pentru autoritățile statelor membre pentru a fi detectat și corectat cel puțin unele dintre erori Um, înainte de a face uh, plățile și asta în 58% din cazuri. Sunt uh, cuvinte dure. Nu este uh, o descoperire revoluționară, însă este totuși deprimantă. Iar faptul că nu este ceva nou, dar că se regăsește totuși în text, este de neacceptat. Și mă face să-mi pun foarte multe întrebări. Oare nu au putut unele state membre să gestioneze sistemul și fondurile? Este prea complicat, aud asta foarte des. Sau este datorită faptului că unele state membre nu uh, investesc suficiente eforturi și resurse în acest uh, sens? Sau oare nu are Comisia uh, arme la, suficiente la dispoziție pentru că foarte rar se ajunge la pierderi reale dacă sunt... Asta este prevăzut în raport. Foarte rar se ajunge uh, la pierderi reale în uh, caz de uh, astfel de erori. Vorbim acum de noi regulamente și trebuie să vedem ce n-a mers cu vechile. Credem că statele membre uh, își îmbunătățesc sistemul sau avem nevoie de o reformă radicală? Toate uh, deci, sistemele de la an la an arată aceleași rate de eroare. Poate ar trebui să fim mai drastici, să oprim anumite programe în anumite state membre unde s-a arătat că uh, statele membre nu sunt la înălțimea așteptărilor de mai mult timp. Și cred că trebuie să răspundem la aceste întrebări în acest proces de descărcare. Trebuie să obținem asistență și răspunsuri din partea Comisiei, dar avem nevoie de răspunsuri și din partea statelor membre. Care este valoarea lor? Cum cred ei că ar trebui să le... Cum cred ele că ar trebui să le ajute Comisia? Eu Chiar am întrebat coordonatorii, chiar am rugat coordonatorii să, să invite statele membre în această uh, comisie. Când am citit uh, raportul, era foarte clar că trei state membre uh, contribuie într-o mare parte la rata de eroare. Ele ar trebui să ne ajute să întrebăm, să înțelegem uh, ce n-a funcționat și să găsim răspunsuri la aceste întrebări și cred că este în interesul lor să uh, ne dea aceste răspunsuri și să îmbunătățească încrederea în cheltuielile publice. Însă aș dori să întreb și Comisia un lucru. Răspunsul Comisiei la 424, răspunsul lor a fost clar. Au spus răspunsul lor că există trei state membre care uh, sunt responsabile pentru majoritatea erorilor. Care sunt aceste state membre? Poate să ne spună Comisia acest lucru pentru a putea avea un bun dialog cu aceste state membre care, în mod evident, se uh, confruntă cu provocări în abordarea acestor rate de eroare. Apreciez ideile foarte bune din partea Comisiei cu privire la modul în care gestiunea statelor mem- în statele membre poate să fie îmbunătățită. Eu mi-am făcut propria mea analiză de risc și riscul politic de a nu face față acestei probleme și de a nu o rezolva intrând într-o, odată ce trebuie să și intrăm într-o nouă, uh, într-un nou exercițiu financiar, e bine, este un risc prea mare pe care eu nu sunt uh, dispus să mi-l asum. Vă mulțumim, uh, domnule Semeta, pentru ceea ce ați spus în discursul dumneavoastră cu privire la asta dar nu este suficient. Apoi, instrumentele de inginerie financiară. Din punctul meu de vedere, acestea au apărut în prim plan de curând, odată cu privire la regulamentul financiar, unde ne-am am vrut să avem uh, reguli clare pentru asta, iar apoi în cadrul financiar multianual pentru după 2013, ca o soluție pentru a mări uh, impactul bugetului. Sună ca și un alchimist care ar fi descoperit uh, o, o cale să producă aur. Dar iată, aceste instrumente le regăsim și în, uh, curtea, în uh, raportul Curții de Conturi. Iar evaluarea mea este următoarea. În primul rând a existat o problemă de contabilitate cu privire la aceste mecanisme de intervenție. Comisia ar trebui să fie felicitată pentru faptul că a rezolvat această problemă de contabilitate și apreciez uh, efortul imens care trebuie să fi fost investit în corectarea acestei, uh, acestor erori. Însă îngrijorătoare este realitatea care stă la baza acestora. Când am citit capitolul 4, m-am speriat. În primul rând, instrumentele de inginerie financiară 2007-2013 sunt estimate la 8,1 miliarde de euro. Este o sumă semnificativă. În același timp, raportarea din partea statelor membre către comisie este cel puțin neadecvată și curtea prevede asta la aliniatul 132. Comisia trebuie să trimită sute de scrisori autorităților de gestiune din statele membre, astfel încât ele să ofere informația de care Comisia are nevoie pentru a uh, pregăti niște conturi adecvate. Mă întreb dacă cum poate Comisia să Um, facă un raport cu privire la performanța acestora, atâta timp cât uh, nici măcar nu are informațiile pentru a-și uh, pregăti conturile. După părerea mea, prevederile sunt prea flexibile în acest sens. Și cred că uh, există exemple bune la 4.4. Uh, Concluzia mea preliminară ar fi că există o lipsă în ceea ce privește uh, justificarea uh, în aceste instrumente, în domeniul coeziunii. Eu cred că s-ar putea aplica, același lucru s-ar putea aplica și la dezvoltare rurală, cum este menționat la 1.1 și la 1.33. Mă întreb cum poate Comisia să gestioneze, iar apoi Parlamentul să ofere descărcare pe o bază atât de uh, puțin fiabilă. Iar apoi mă întreb de ce Comisia vede aceste instrumente de inginerie financiară ca uh, soluția pentru cadrul financiar multianual viitor uh, Um, mai ales că exact aceste instrumente au fost altundeva menționate ca fiind de înalt risc. Și cred că vom petrece foarte mult timp discutând aceste aspecte. Un ultim punct pe care aș vrea să îl menționez și anume bugetul Uniunii Europene cu privire la criza financiară. Sunt de acord cu președintele Caldera că actuala criză economică și financiară afectează bugetul european și sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Caldera, că există un risc crescut de uh, lipsuri în uh, justificări și în, uh, în, au, în audituri. Însă vă promit că voi sprijini Curtea de Conturi în uh, în uh, eforturile sale de a face uh, audituri în aceste zone, mai ales pentru că eu cred că de multe ori riscul este subestimat. Statele membre care au dificultăți, așa au fost ele numite, e bine, au primit um, uh, credite în valoare de 30 de miliarde de euro, uh, garantate de uh, bugetul european mecanismul de stabilitate um, are um, un plafon de 50 uh, de uh, miliarde și uh, fondul de stabilitate financiară are unul de 60 de miliarde, deci în total 110. Bugetul uh, european este expus unui mare uh, risc Uh, practic aproape la nivelul unui întreg buget anual. Eu sper că acest lucru nu se va întâmpla, însă ne arată cât de, uh, cât de vulnerabil este bugetul european. Și cred că acest lucru se datorează și faptului că nu există un audit public uh, adecvat și a unei supravegheri parlamentare adecvate. Uh, și cred că acest lucru ar trebui să fie discutat în cadrul uh, procedurii de descărcare din acest an. Acestea sunt uh, primele mele concluzii pe care le-am uh, tras după ce am citit acest raport și sper că colegii mei vor avea mult mai multe. Și sunt convins oricum că uh, discuțiile noastre vor fi foarte interesante, în timpuri interesante, uh, și mă bazez pe faptul că Curtea, Comisia, colegii, dar și statele membre vor fi dispuse să uh, coopereze pentru că este nevoie de asta. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Pot să vă asigur că în urmă cu ceva vreme am semnat uh, o scrisoare solicitând uh, ministrilor de finanțe din cele trei state membre menționate să vină în fața acestei comisii, uh, însă până acum nu am obținut niciun fel de răspuns. Domnule Caldera, dore, doriți să comentați pe scurt cu privire la ceea ce a spus raportorul? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc uh, pentru uh, cuvintele uh, frumoase la adresa uh, curții și vă mulțumesc pentru cuvintele de încurajare. În fiecare zi ne angajăm să uh, vă ajutăm atât cât putem în punerea în aplicare, în executarea bugetului Probabil că nu întotdeauna suntem de ajutor atât cât ați fi dorit, însă informația pe care o oferim anul acesta sperăm că vă dă posibilitatea să vă exercitați propriile competențe, să faceți uh, propria evaluare. Este o interacțiune pe care o apreciem. Cred că este o, un motiv uh, semnificativ pe care trebuie să-l avem în vedere comparațiile în culori, graficele în culori, nu ar fi fost, uh, nu ar fi avut o semnificație deosebită. Comparația grupurilor de politice, politici, de pildă, coeziunea. Coeziunea anterior nu era împreună cu energia și transportul. Cercetarea nu era cu celelalte politici interne. Deci put, trebuie să comparăm uh, elemente care pot fi comparate în același mod. Există și un al doilea motiv important. Anul acesta, metodologia noastră a fost uh, aplicată coerent de-a lungul celor șase ani. Deci avem o perspectivă foarte clară astăzi cum aceste elemente cantitative pot fi evidențiate și suntem uh, convinși în proporție de 95% că rezultatele din acest an uh, cu privire la fiecare procentaj sunt fiabile. Considerăm că aceste informații vor da posibilitatea statelor membre și cetățenilor să înțeleagă mai bine cum evoluează lucrurile. Ați spus că trebuie să punem uh, lucrurile în context, într-o perspectivă și cred că acest lucru este uh, esențial. Ceea ce este stabil nu este bun sau este bun, depinde de punctul de pornire pe care ai și unde vrei să ajungi. Dacă faptul că nu am făcut un grafic în uh, culori uh, nu este atât de important. V-am dat niște cifre concrete pentru a putea evalua uh, cum lucrurile uh, vor uh, evolua în viitor. De ce sunt lucrurile stabile? Ați întrebat. Lucrurile sunt stabile pentru că sistemele sunt pe o perioadă de șapte ani. Și până când cei care sunt responsabili de punerea în aplicare uh, la nivelul statelor membre și la nivelul Comisiei până când nu se angajează să facă ceea ce trebuie să facă și am arătat foarte clar că în ceea ce privește coeziunea, 58% din situațiile identificate de curte am arătat deci că jumătate din uh, această mostră a fost afectată de erori. Trebuie să se demonstreze că au fost făcute cereri de plată pentru banii care au fost uh, plătiți. Deci până când aceste lucruri nu sunt uh, puse în aplicare, vom avea o stabilitate în sensul în care pe care l-ați menționat dumneavoastră. Rezultatele anului în ceea ce privește coeziunea nu sunt uh, stabile. Există o ușoară creștere în ce privește rata de eroare. Dacă comportamentul principalor actori nu se schimbă și există posibilitatea de a face acest lucru, nu schimbăm radical uh, sistemul. Trebuie să respectăm regulile. Am putea să spunem că regulile sunt complexe sau ar putea să fie simple. Am fi putut proiecta mai bine sistemele. Cred că și comisarul Semet a arătat uh, și a vorbit de uh, propunerea făcută de comisie în acest sens. Putem să facem mai mult acum, însă putem să procedăm mai bine în viitor. Deci cu uh, sistemul actual rezultatele nu se pot observa anul următor. E nevoie de timp. Analizăm exercițiul 2010, deci suntem într-un ciclu care merge din 2010 până în 2013 și nu am văzut încă pe deplin uh, toate beneficiile, toate avantajele pe care se presupune că trebuie să le avem cu noile sisteme adoptate pentru această perioadă de programare. Comisarul Șemeta a dat un exemplu uh, în raportarea de către statele membre. Deci numai în 2010 avem un astfel de prim raport. Un, o ultimă observație în legătură cu instrumentele de inginerie financiară. Cred că răspunsul pe care Comisia l-a dat uh, la recomandările noastre trebuie să fie evidențiat. Ordinea de zi de astăzi a Comisiei uh, conține amendamenta regulamentului pertinent, astfel încât problemele pe care le-ați semnalat astăzi să fie abordate. Mă bucur că raportul uh, curții uh, are un impact și că în ziua în care facem prezentarea acestui raport uh, veniți și cu prezentarea soluției pentru rezolvarea acestor probleme și vă mulțumesc pentru că ați reacționat atât de rapid propunerilor noastre. Sigur, de îndată ce sunt adoptate, trebuie să fie puse în aplicare și trebuie să spun că dacă se face o aplicare corectă problemele vor fi rezolvate. Acest lucru l-am spus anterior și în cazul sistemelor. Vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru evaluarea pe care ați făcut-o în legătură cu uh, criza financiară, uh, cu impactul asupra decalajelor uh, de contabilitate. Uh, instituțiile Uniunii Europene și Curtea fac eforturi astfel încât uh, tratatul uh, de instituire a mecanismului de stabilitate să asigure auditarea corectă prin auditori publici a acestor sisteme. Tratatul este în curs de revizuire și Uh, considerăm că supravegherea de către controlul parlamentar ar trebui să fie o astfel de garanție. În uh, ceea ce privește pasivele, uh, riscurile, pentru a fi mai corect, care pot afecta bugetul european, în acordarea de asistență statelor care au nevoi, nevoie de acest lucru, cred că informațiile se dau în conturile anuale și curtea a auditat aceste conturi anuale uh, în legătură cu riscul, care este fondul de garantare, care este asistența dată la bilanțului unor state membre, asistența acordată uh, statelor membre care nu sunt în zona euro și mecanismul de stabilitate financiară Uh, pentru că uh, Astăzi, uh, din nou, Fondul European de Stabilitate Financiară este în centrul atenției E bine, acestea nu sunt garantate de bugetul Uniunii Europene, însă avem în vedere acest lucru și cu siguranță în viitor vom avea mai multe uh, de spus. Vă mulțumesc, uh, președintele uh, de ședință. Dau cuvântul domnului comisar. Mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc domnului Fielner pentru remarcile făcute și mă voi concentra asupra a trei puncte pe care le-a menționat în această primă discuție. Sunt întru totul de acord cu remarcile făcute de domnul Fielner. În ceea ce privește coeziunea, desigur, problema cea mai mare este cantonată la nivelul statelor membre. Este clar, a spus-o el însuși, că 58% din erori ar trebui identificate la primul nivel de control în, statul, în statele membre, ceea ce înseamnă că acest prim nivel de control nu este efic suficient de eficient. Sigur, Comisia face eforturi pentru uh, formarea personalului care răspunde de astfel de controle. Sunt probleme de natură umană. Oamenii se schimbă uh, Uh, asistăm la o rotație a cadrelor semnificativă în acest domeniu în statele membre și, desigur, atunci când personalul uh, nou își preia funcțiile, uh, trebuie să fie format pentru a vedea care sunt cheltuielile eligibile, cum să evalueze achizițiile publice făcute, proiectele de achiziții publice și așa mai departe este, desigur, o problemă și sunt întru totul de acord că la nivelul statelor membre trebuie făcute mai multe eforturi. Ați cerut să numim cele trei state membre care au ponderea cea mai mare a erorilor în 2010 în ceea ce vește coeziunea. Pot să o fac. Poate într-un context mai larg. Deci pentru 2010 există trei state membre care sunt lideri de necontestat în ceea ce privește numărul erorilor, Spania, Italia și Cehia, care reprezintă cam două treimi din erorile identificate de curte în domeniul uh, politicii de coeziune. Deci două treimi. 16 state membre au fost uh, auditate, acesta e numărul total, și din acestea trei reprezintă două treimi din erori. Și mai mult decât atât, două treimi din aceste erori apar la nivelul a șapte programe. Deci uh, ne-am concentrat eforturile pentru a lucra mai îndeaproape cu aceste, aceste state membre pentru a vedea cum putem să îmbunătățim situația. Însă aș dori să vă atrag atenția și asupra raportului care a fost uh, elaborat uh, anul acesta de Digi Regio. Este un uh, raport din 5 octombrie 2011 se numește Analiza erorilor în politica de coeziune în perioada 2006-2009, acțiuni întreprinse de comisie și uh, calea de urmat. În acest raport veți găsi informații cât se poate de concrete în legătură cu situația în statele membre, analiză însoțită de tabele și grafice, unde este prezentată ponderea statelor membre în numărul erorilor identificate de, identificate de curte. Uh, Spania și Italia reprezintă ponderea erorilor în 2010, aceasta a fost situația și pentru 2006-2009. De pildă, Spania, erorile identificate în uh, Spania au uh, reprezentat 31%, în Italia 18% din toate uh, greșelile identificate de către curte în uh, ceea ce uh, privește FADR-ul, însă în uh, Regatul Unit ele au reprezentat 10% din toate erorile identificate de curte în această perioadă de timp. Și am putea să facem o comparație. Dacă avem, de pildă, pe de parte, Polonia, care este de departe beneficiarul uh, cel mai important al fondurilor structurale, numărul erorilor erorilor în Polonia este 0%. În vreme ce Regatul Unit, care uh, primește de câteva ori mai puține fonduri, a avut un nivel de eroare o rată de erare de 10%. Apoi problema Spaniei și Italiei, unde avem o problemă sistemică pe care trebuie să o abordăm. Aceste state membre trebuie să rezolve aceste chestiuni. Apoi, în ceea ce privește a doua problemă menționată de dumneavoastră, instrumentele de inginerie financiară, sunt uh, cu totul de acord că aceste instrumente reprezintă un risc, pentru că însăși denumirea de inginerie financiară este asociată riscului. În ceea ce vește culegerea de informații. Așa cum ați spus-o pe bună dreptate, am uh, cules informații pentru 2010. A fost un volum uh, foarte mare de muncă. Uh, unele statele membre au prezentat pe bază voluntară aceste informații Apoi am făcut modificări la legislație care să permită culegerea uh, periodică, sistematică a unor astfel de informații. În felul acesta putem să răspundem uh, chestiunilor uh, care au fost evidențiate de curte în procedura de descărcare de anul acesta. Mai mult decât atât, ați vorbit. Vă rog să mă scuzați, vă rog să rezumați, domnule comisar, avem o listă lungă de vorbitori. În ceea ce privește auditarea instrumentelor de inginerie financiare, am adoptat o metodologie cuprinzătoare pentru realizarea auditurilor și în perioada uh, Uh, de programare pentru următorul uh, cadru financiar ne propunem să introducem uh, raportarea sistematică pentru instrumentele de inginerie financiară. În ceea ce privește fondul de stabilitate financiară, așa cum a spus președintele Caldeira, Uh, cheltuielile uh, sunt evidențiate în conturile anuale uh, și au fost auditate de către Curtea de Conturi. Aș vrea să spun cât se poate declar că aceste cheltuieli nu sunt din bugetul Uniunii Europene, de fapt sunt susținute de împrumuturile care se fac atunci când este nevoie să se dea asistență statelor membre. Uh, sunt de acord că, în acest, uh, că acest domeniu uh, trebuie analizat aprofundat și trebuie să acordăm atenția cuvenită acestui domeniu. Președintele, mulțumesc. Acum dăm cuvântul membrilor comisiei. Trebuie să vă spun că domnul Caldera trebuie să plece în mai puțin de o oră la conferința de presă, așa încât Propun ca fiecare membru care dorește să intervină și care a anunțat acest lucru, până acum avem nou vorbitori pe listă, dacă dorește și altcineva. Prin urmare, închid lista și propun ca fiecare vorbitor să uh, aibă patru uh, minute, după care uh, va vorbi Comisia și uh, domnul Caldeira. Doamna Gresle are patru minute cuvântul. Ähm, vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că regretăm faptul că nu există o comparabilitate, comparabilitate între anul acesta și anul trecut. Este o mare lipsă și ne-am fi așteptat să putem avea măcar domenii comparabile pentru că altfel avem, o, avem impresia că exact această posibilitate de a compara este uh, evitată. De ce s-a pus coeziunea și energia la un loc și cât de înaltă este rata de eroare numai pentru coeziune și numai pentru uh, transport, de exemplu. Nu ne mulțumește absolut deloc faptul că uh, Uh, s-au făcut aceste combinări de domenii astfel încât să nu putem compara cu anul trecut. Am dori așadar informații suplimentare din partea curții. Poate că a fost vorba de bună cooperare între Comisie și Curtea de Conturi, uh, de care, cu, cu care tocmai s-a lăudat domnul comisar. Eu cred că nu ne ajută la nimic dacă încercăm să ascundem veștile proaste, pentru că ele vor fi aflate oricum. Apoi, instrumentele financiare cred că nu este suficient să uh, lucrăm în urmă. De ce nu a prevăzut comisia asta uh, de la bun început? Uh, asta ar fi o întrebare către comisie. Domnule comisar, nu este corect faptul că ați preluat asta în, um, în regulamentul cu privire la buget nu ați prevăzut nimic cu privire la modul în care putem face o mai bună verificare și mai ales la inginerie financiară este vorba de, creativi, de un domeniu foarte creativ, să spun așa. Avem 137 de instrumente financiare uh, create de către uh, autoritățile de management. Întrebarea mea este cum vor fi ele uh, verificate și când vom avea un raport din partea curții cu privire la acest punct. Apoi, trebuie să fim prudenți. Curtea din nou nu a răspuns la dorința noastră și anume să numească statele membre. Formularea statele membre nu există, după părerea mea, pentru că există state membre care lucrează foarte bine și state membre care au, uh, care au uh, lipsuri în acest sens trebuie să diferențiem pentru că nu ne facem niciun fel de, nu ne facem nici, nu ne aducem niciun serviciu dacă um, bă, băgăm pe toată lumea în aceeași oală și nu criticăm pe cei care merită critica. Deci am dori ca uh, curtea să introducă aceste informații în, uh, în raport. De mai multe ori am solicitat acest lucru în rapoartele cu privire la descărcări. Apoi, Domeniul extern, o uh, rată de eroare de 1,7%, uh, e bine, am aflat, iată că Mali și ce știu ce alte uh, țări terțe au rezultate mai bune decât statele membre. Eu nu cred așa ceva. Este Uh, nu este oare uh, posibil că banii sunt dați în așa fel măsură încât nici măcar nu mai pot fi uh, modul, nu mai pot fi controlat, nu mai poate fi controlat modul în care au fost cheltuiți? Oare nu am prevăzut niciun fel de uh, condiții? Oferim uh, bani foarte mulți și nu îi putem, uh, nu îi putem uh, justifica. Cum vă explicați dumneavoastră această rată foarte scăzută de eroare la ajutorul extern? Președintele, mulțumesc, ați rămas în limita uh, celor patru minute. Domnul Gheaier, acum. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule Caldera, domnule comisar. În primul rând, vă mulțumesc pentru munca extraordinară depusă, uh, pentru raportul foarte bun primit de la curte. Este un material foarte bun uh, cu care ne vom distra foarte bine în lunile viitoare va trebui să vedem cum putem, din punctul nostru de vedere sau din partea noastră, să remediem uh, dificultățile pe care le-ați uh, menționat. Eu sunt de acord cu culorile, da, uh, erau frumoase înainte, însă cred că acum avem mai multe detalii, ceea ce este bine. Și cred că este într-adevăr o um, realizare să avem o rată generală de eroare, uh, pentru că cu ajutorul acestea vom putea uh, măsura uh, succesul măsurilor luate. Timpul scuzelor din categoria um, asta au făcut, a, fost, a făcut o comisia din mandatul anterior și așa mai departe, a trecut Comisia trebuie să-și asume răspundere. Am și eu o critică similară cu cea a doamnei Gresle cu privire la împărțirea capitolelor. Ați uh, comparat numărul sectoarelor, uh, respectiv ați, comparativ cu anul trecut, există mai puține sectoare, uh, fa, fa, așadar față de raportul de anul trecut, uh, este justificat acest lucru? Mă bucur însă că avem uh, domenii în care rata de eroare este uh, foarte mică, însă îmi fac griji cu privire la coeziune. Am primit uh, un uh, raport din partea Uh, domnului uh, director general, general de la DigiRegi, domnul Hanner, care vine din același cartier ca și mine, deci am foarte mare încredere în el. Și îmi spune că datele fluctuează, lucru pe care nu l auzim cu plăcere, dar este real. Dacă fluctuația era la 5% și acum am ajuns la 7,7%, și ne gândim că nici nu s-a ajuns la cel mai înalt nivel, e bine, îmi fac griji. Pentru că trebuie să solicităm comisiei să ceară statelor membre uh, în mod foarte clar să ia măsurile necesare. Din punctul meu de vedere, Uh, acest lucru arată cât de importantă este o declarație națională de fiabilitate. Și cred că ar trebui să se facă ceva în acest uh, sens, în sfârșit, pentru că este în interesul majorității statelor membre de a izola pe cei care uh, aduc, practic, prejudicii și, prejudicii și celorlalte. Apoi, în ceea ce privește instrumentele de inginerie financiară, da, trebuie să ne îmbunătățim, însă trebuie să avem grijă și de partea noastră a Parlamentului ca cerințele um, impuse de Parlament să nu ne creeze foarte mari uh, dificultăți. Vom uh, face o, un raport cu privire la uh, propunerile de la Comisia Regii am, am citit așadar uh, rapoartele, propunerile de raport în acest sens uh, și uh, m-a, m-a luat un pic cu amețeli, pentru că poate fi, poate fi ușor când oferim 2000 de euro unui brutar să-și cumpere o, o, un echipament, însă când vrem să construim un cartier, nu avem informațiile suplim necesare pentru a înțelege un proiect complex. Deci și aici avem uh, teme de făcut. Domnul Ceațimacakis. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Caldeira, domnule Semeta, vă mulțumesc și mulțumesc și uh, domnului raportor. O veste bună. Multe domenii sunt... Uh, avem o situație bună aici, agricultura este... Cifrele sunt satisfăcătoare aici, însă vestea proastă este uh, că înrăutățirea situației la coeziune s-a adeverit. Am știut uh, ultima dată că am avut de-a face cu un an bun când am avut o rată atât de mică. 49% din plăți, practic jumătate, jumătate din plăți, au, au uh, conținut erori, ceea ce mă îngrijorează. Pentru că uh, și aici avem nevoie uh, de sprijinul statelor membre, oricum. Uh, îl salut, îl salut pe domnul comisar pentru curajul său de a numi uh, statele membre respective. Mi s-a părut așadar un act curajos că ați spus pe nume și ați menționat aceste state membre, iar documentul de lucru 2006-2009 al Comisiei numește foarte clar erorile și salut acest lucru și greșelile făcute. De ce nu pot învăța Italia și Spania de la Polonia? Polonia este un exemplu și ați spus-o foarte clar. Sper că uh, domnul comisar Han, uh, uh, responsabil de acest domeniu, va găsi o abordare pentru a evita astfel de erori foarte des întâlnite. Mă bucur că ați folosit instrumentul suspendării plăților. 2,6 uh, miliarde de euro au fost uh, plăți care au fost întrerupte. Uh, este o foarte bună um, modalitate de a pedepsi statele membre când încalcă regulile și am văzut că, foarte, că unii dintre cei care apăreau des în rapoarte nu mai apar, deci se pare că și-au făcut temele. Apoi, Rapoartele anuale conțin uh, informații detaliate cu privire la corecțiile financiare, faceți o evaluare și a sistemelor uh, de control naționale. Este ceva foarte important și foarte pozitiv. Aș dori să mă refer și la anul 2010 și aici corecțiile financiare sunt numite foarte clar, dar și uh, plățile făcute de statele membre înapoi. Am văzut așadar că multe țări au făcut asta și o țară este singura care apare aici ce nu a făcut asta, și anume Spania. Uh, nou este, în acest raport este capitolul 8, ce anume uh, evaluarea performanței comisiei. Am putea spune că ar fi bine să fie mai multe uh, informații în acest capitol, dar este binevenit oricum. Stabil, uh, constatați că există o lipsă de atenție uh, nu numai la uh, respectarea regulilor, dar și la obținere, la atingerea obiectivelor și o lipsă în domeniul eficienței uh, și a economicității. Și asta este foarte important, mai ales într-o într-o perioadă de, uh, de criză, uh, trebuie să punem accentul pe asta. Vedem așadar diferențele între obiectivele pe care și le stabilește Comisia și uh, rezultatele obținute. Iată, Comisia aici trebuie să se îmbunătățească. Mă bucur că domnul raportor a menționat mm, ingineria, ingineria financiară și că îi acordă atât de multă importanță. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Stas. Eh, eh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Caldera și tuturor celor care sunt aici prezenți din partea Curții de Conturi. Le mulțumesc foarte mult pentru munca depusă. Este vorba de o muncă dificilă și calendarul uneori este considerat suficient, dar uneori analiza trebuie să fie făcută într-un timp foarte scurt. Nu cred că acum este momentul să intrăm în detalii. Trebuie să acordăm, să dăm o reacție politică. În ceea ce privește situația stabilă, acest lucru nu prea îmi place. Situație stabilă. Ce înseamnă acest lucru? De fapt, situația nu este chiar atât de stabilă atunci când spunem situație stabilă, acest lucru sugerează că ar trebui să uh, continuăm ca până acum, însă adevărul este altul. Dacă ne uităm la cifre, este foarte clar că există o problemă. O treime din tranzacții uh, conțin erori. Uh, anul trecut era vorba de un sfert. La Uh, coeziune, vorbim despre 40,6% din buget cu o marjă de eroare de 50%. 50% dintre tranzacții arată erori, 7,7% marjă de eroare. Pentru 2010, mă adresez comisiei acum, în 2010 de-abia ați început, însă mi se pare că anul 2010 reprezintă o lecție pentru 2011, pentru că 2011 este primul an pentru uh, bugetul pentru care comisia actuală este responsabilă Acestea sunt cifrele care vor fi preluate de către colegi. Hai să spunem că dumneavoastră sunteți directorul general al unei firme și trebuie să prezentați raportul cu cifrele pentru diversele departamente. Nu aș dori să fiu în locul dumneavoastră și nu mi-aș dori să uh, spun că este vorba de o situație stabilă pe, bazată pe cifrele pe care le avem. Trebuie să continuăm dialogul după cum a spus domnul Marcachis anul trecut, trebuie să discutăm o serie de probleme pentru ca atunci când ajungem la descărcarea pentru 2011 să putem spune că putem da o descărcare de conturi comisiei. S-a menționat paragraful care spune că în contextul coeziunii și transportului se poate întreprinde acțiu, o acțiune în ceea ce privește 50%, 58% din erori. Însă este vorba de un procent foarte mare de erori. Cred că trebuie să fie unul dintre uh, exercițiile principale în care ne angajăm. Consiliul nu este pregătit să uh, schimbe nimic, însă Consiliul trebuie să știe că rezultatul actual nu poate să fie susținut. Este vorba de pierderi imense de bani, de timp. Nu, trebuie, nu este necesar să intru în detalii. Și în concluzie aș spune că mă bucur că colegul nostru Fielner a făcut referire la paragraful 34 și la următoarele. Pentru că este prima dată când în raportul Curții de Conturi apar foarte multe comentarii pe această temă. Comisia a acordat câteva răspunsuri că mai trebuie să fie făcute audituri în ceea ce privește instrumentele de inginerie financiară și Comisia, în punctul 4,36, spune că trebuie să fie făcute o serie de audituri. Este foarte important ca Comisia să ne dea un calendar foarte clar, uh, pentru că nu, este vor... nu trebuie să aibă loc uh, evaluarea în 2015, după cum sugerează domnul Caldera. Doamna Andreasen. Mulțumesc, domnule președinte, și Mulțumesc Curții de Conturi pentru raportul redactat și pentru munca depusă. Mulțumesc și raportorului pentru concluziile sale foarte clare, cu care sunt de acord de mare parte. M-aș referi în primul rând la prefinanțare și la instrumente financiare. Comisia a făcut o declarație în legătură cu conturile pe 2009, unde toate aceste cheltuieli sunt reclasificate ca active. Acest lucru pentru mine ă, face ca contabilitatea din cei trei ani anteriori să fie pusă sub semnul îndoielii, pentru că este vorba de conturi care au fost revizuite de către auditori și aceste avansuri plătite nu au putut fi uh, evaluate de către auditor pentru că nu erau incluse în fondurile sub evaluare. Acum mă îngrijorează faptul că discutăm despre conturi care sunt fiabile acum, dar în trecut uh, am, nu am putut face diferența între cheltuieli și active. Prefinanțarea reprezintă 50% din fondurile europene și uh, are un impact semnificativ asupra fiabilită- fiabilității conturilor. Curtea de conturi de această dată, după cum au menționat mulți colegi, a criticat uh, în mai multe rânduri acest capitol în raportul său. Însă, Curtea de Conturi nu concluzionează că conturile nu sunt fiabile. În al doilea rând, fondurile de coeziune. O treime din buget este reprezentată de fondurile de coeziune afectate de o rată a erorii de 50%. Din nou, Curtea de Conturi nu ne spune care este fondul acestor erori. Nu știm dacă există fraudă sau nu, sau în ce proporție. Dacă, în absența asemenea, acestor informații, este foarte dificil ca noi să evaluăm importanța acestor erori. Un alt aspect care este nou în raportul din acest an și care mi se pare foarte important este diferențierea între Uh, recuperări și corecturi financiare. Mulți probabil nu cunosc diferența, însă mie mi se pare importantă. Recuperările sunt fondurile care sunt recuperate de la beneficiari. Însă corecturile financiare costă mai mult pentru contribuabili Și acest lucru este foarte important pentru cetățeni. Nu deținem cifre în ceea ce privește corecturile financiare și recuperările. Și nu știm exact care este procentul acestora și proporția acestora. Mie mi se pare important să existe corecturi financiare și recuperări, însă este și mai important să întreprindem acțiuni preventive pentru ca acestea să nu aibă loc. Prevenția începe în momentul în care banii sunt trimiși către statele membre. Este foarte ușor să arăți cu degetul spre statele membre, însă trebuie să ne amintim că nu statele membre pun banii în bugetul Uniunii Europene, ci contribuabilii. Și contribuabilii uh, nu contribuabilii doresc ca banii lor să fie uh, Uh, cheltuiți corespunzător și nu le pasă dacă aceste cheltuieli sunt în Spania, Italia sau în altă parte. Trebuie ca aceste fonduri să ajungă la persoanele corespunzătoare în scopul corespunzător. Voi încheia prin a spune că în contextul crizei aceste aspecte mi se par cruciale și aș dori să întreb unde sunt cele 60 de miliarde plătite Greciei, pentru că Grecia nu a fost menționată în rapoarte, însă au fost plătite 60 de miliarde eh, către Grecia de la intrarea în zona euro, 80 de miliarde eh, către Italia și 130 de miliarde în Spania. Aceste sume nu apar în raportul Curții de Conturi și ne aflăm în situația actuală pentru că aceste fonduri nu au fost cheltuite corespunzător. Mulțumesc. Am, aș da acum cuvântul în, în locul, în ordinea în care și-au exprimat uh, dorința de a interveni. Doamna Ayala, se... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să felicit și să mulțumesc Curții de Conturi pentru raportul uh, său care ne arată că îmbunătățim vizibilitatea și, în special, Uh, vedem o tendință pozitivă. Există îmbunătățiri în bugetul comunitar. De asemenea, aș dori să mulțumesc curții de conturi care ne arată în mod foarte clar cum au fost folosite fondurile europene, care sunt sumele și problemele vizate. Mulțumesc și raportorului pentru intervenția sa extrem de cuprinzătoare. El ne vorbește de necesitatea de, uh, de a reinstaura încrederea în descărcarea de buget. Însă, trecem prin vremuri de criză S-au descoperit diferențe de 3 miliarde în conturile Irlandei. Există 35 de miliarde uh, în cazul Germaniei, lucru care nu ajută la creșterea încrederii din partea cetățenilor. Este important ca Curtea de Conturi să rămână imparțială, ca statele membre să dezvăluiască în mod transparent ceea ce se întâmplă cu uh, banii contribuabililor. Am o întrebare pentru Curtea de Conturi. În ceea ce privește capitolul coeziune, transport, energie, aici ați spus că ați încercat să comparați uh, domenii care pot fi comparate între ele. Însă puteți spune că uh, coeziunea și responsabilitatea împărtășită de către noi toți, ca să nu mai vorbim de energie și de transport, puteți să ne spuneți că în cazul coeziunii este privită în special comisia. În cazul coeziunii, rata erorilor crește. Cum se poate remedia acest lucru din punct de vedere al controlului Comisiei, care ne spune că statele membre nu verifică suficient cheltuielile sau plățile? Cum putem remedia acest lucru? În ceea ce privește cercetarea, 39% din rata de eroare apare în domeniul cercetării, chiar înaintea este o cifră foarte mare care depășește rata de eroare chiar și în agricultură. Există o paralelă aici și cu politica de coeziune. Documentul curții, în ceea ce privește auditorii independenți, adică persoanele care certifică fiabilitatea conturilor, în acest document, Comisia sublinează cazuri foarte îngrijorătoare, pentru că din cele 33 de cazuri, 27 par majore. În ceea ce privește cheltuielile administrative, aș dori să vă întreb despre ce vorbiți, pentru că spuneți că există un organism care prezintă dificultăți speciale. Despre ce este vorba? Și trec acum la comisie foarte rapid. Da, închei acum, domnule președinte. Este însă vorba de o problemă importantă. Domnul comisar a spus că în cazul Poloniei, nu știu dacă în 2009 sau 2010, rata erorii a fost de 0%. Puteți să ne dați procentul de executare comparabil între Port- Polonia, Portugalia și Spania, dacă vorbim despre cheltuieli administrative. pentru că Comisia este responsabilă în acest caz. Doamna Macovei. Thank you. Mulțumesc. Sunt raportare pentru descărcarea de buget uh, pentru agențiile europene în anul 2010. Deci, întrebarea mea se referă la acest subiect. În primul rând, Curtea ne-a trimis câteva rapoarte anuale de audit pentru agențiile europene și primul comentariu pe care îl am este că în majoritatea cazurilor, în majoritatea agențiilor, nu Curtea de Conturi nu face niciun comentariu legat de gestionarea achizițiilor, de resurse umane, nu apar comentarii. Așadar, este foarte dificil să avem o evaluare este dificil să fim o autoritate de descărcare fără aceste informații. În raportul din, de anul trecut apăreau asemenea comentarii către agenții în ceea ce privește gestionarea bugetului și uh, achizițiile publice. Parlamentul a cerut mai multe informații și în acest an am primit mai puține informații. În multe cazuri nu primim nicio informație. Aș dori să întreb de ce s-a întâmplat acest lucru și, mai important, de ce am cerut să și solicităm ca aceste informații să, fie, să ne fie trimise. A doua observație se referă la raportul special uh, referitor la repere și la conflictele de interes. Când vom afla aceste date Sper că pentru raportul referitor la repere până la sfârșitul anului și um, în ceea ce privește conflictele de interes până înainte de februarie 2012. Acesta era calendarul stabilit anterior, așadar aș dori să-mi confirmați aceste date. În al treilea rând, avem nevoie de un raport special în ceea ce privește raționalizarea și eficiența în agențiile comunitare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președintele. Uh, ați, nu ați depășit patru minute. Domnul Gerbrandi? Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Cordera, pentru raportul și prezentarea dumneavoastră. De asemenea, mulțumesc comisarului Șemeta pentru primele răspunsuri. În ultimii doi ani, l-am, i-am cerut domnului Caldera să uh, acorde atenție eficienței cheltuielilor europene, așadar mă, mă mulțumește foarte mult capitolul 8 în care Curtea de Conturi pentru prima dată acordă atenție, se apleacă asupra lucrurilor care au fost realizate cu uh, fonduri europene. Este o tradiție minunată ca, pe care, care putea să înceapă acum. Acest capitol ar putea fi chiar extins M-a surprins uh, întrucâtva răspunsul procedural al Comisiei Europene la diversele paragrafe din capitolul 8 în ceea ce privește eficiența cheltuielilor. Este vorba mai degrabă de o idee politică. Trebuie să fim foarte eficienți cu banii comunitari. Nu ne interesează foarte mult dacă Comisia este legată de anumite regulamente financiare sau de alte obligații să examineze acest lucru Comisia are dreptate atunci când spune că o parte din problemă ține de statele membre care nu trimit informații în legătură cu ceea ce a fost realizat cu fondurile europene. Acest aspect trebuie să se îmbunătățească considerabil. Și ajung la a doua idee, rolul statelor membre. Cred că nu trebuie să facem greșeala de a încerca să găsim noi reguli și noi proceduri, pentru că rolul statelor membre nu are nimic de a face cu regulile și procedurile. Este pur și simplu vorba de o lipsă de voință politică. Faptul că Consiliul nu este prezent aici ne dă dovadă că nu există voința politică. Nu trebuie să ne concentrăm pe reguli și proceduri. Problemele sunt la toate nivelurile. La nivelul statelor membre, parlamentele naționale nu sunt interesate de cheltuielile din fonduri europene. Se, există interes doar în legătură cu faptul că aceste fonduri vin în țara respectivă. În al doilea rând, cheltuielile europene reprezintă o proporție relativ mică din cheltuielile din bugetul național. De asemenea, există principiul non-intervenției între statele membre. Dacă un stat membru nu vorbește despre probleme din alt stat membru, atunci se aplică și inversul. De aceea nu s-a făcut nimic uh, la nivelul Consiliului. Și chiar în, în Europa, pentru noi este aproape imposibil să vorbim despre responsabilitatea statelor membre. Fiecare stat membru se ascunde în spatele Consiliului și niciodată nu se vorbește despre statele membre individuale. Așadar, aș propune să încercăm să invităm miniștrii de finanțe naționali pentru a ne explica ce fac ei cu banii europeni. Faptul că ei nu răspund scrisorilor dumneavoastră, domnule președinte, este suficient de uh, clar. Aș dori să-l întreb pe domnul Caldera și pe comisar dacă sunt dispuși să organizeze o audiere în comună împreună cu Parlamentul European în care invităm mai mulți miniștri de finanțe și îi întrebăm cum cheltuiesc fondurile europene. Cred că această transparență este singurul răspuns la problemă. Cifrele nu se referă întotdeauna la Europa atunci când este vorba de neregularitățile din cheltuieli. Pentru că, de fapt, vina aparține statelor membre. Mulțumesc, domnul Itala. President Caldera. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Caldera, pentru prezentarea acestui raport. Preocuparea mea este aceeași ca și cea a colegilor mei, și anume e vorba de politica de coeziune. Și trebuie să vă spun că îmi plac aceste culori. Însă o să încerc să adresez această întrebare simplă, pentru că am uh, discutat uh, ani de-a rândul uh, o mai bună legiferare, o mai bună cooperare, o mai bună urmărire, însă nu s-a schimbat nimic în urma acestor discuții. Dacă ar trebui să spuneți care este motivul principal pentru care lucrurile se repetă în fiecare an, Uh, care este motivul? Sunteți prea politicoși sau uh, asupra a ce anume ar trebui să ne concentrăm? Președintele, mulțumesc. Ultimul vorbitor, domnul Cenechi. Cearnechi. Mulțumesc, domnule președinte. Am putea spune că este o situație în care ajungem din nou și din nou în fiecare an. Avem raportul curții uh, de conturi și, bineînțeles, în fiecare an trebuie să ne grăbim pentru că aveți o conferință de presă. Înțeleg, uh, este important, dar avem totuși uh, subiecte foarte importante de dezbătut. Nu împărtășesc uh, satisfacția curții de conturi. Cred că ar fi uh, exagerată. Trebuie să subliniez faptul că ne aflăm într-un moment de criză în care neîncrederea contribuabililor europeni este din ce în ce mai mare față de instituțiile europene. Și cu atât mai mare trebuie să fie voința de a controla pentru ce sunt cheltuiți banii uh, care vin de la Uniunea Europeană. În plus, controlele insuficiente pot să dăuneze autorității instituțiilor europene. M-ar interesa și pe mine, ca și uh, pe colegii mei, problemele de, uh, ce țin de Uh, structura ajutorului acordat Greciei, de exemplu, o, un ajutor uh, enorm. Grecia este statul cu uh, uh pe loc, este statul care este pe locul 4 în ceea ce privește importurile de arme în lume. Este o țară care uh, își folosește 4,3% din PIB, așadar pentru achiziția de arme. Este un record în Europa. Și în ceea ce privește rata de eroare de 0% pentru Polonia, este o informație care poate este corectă, dar este foarte diferită de atmosfera din Polonia, pentru că noi avem foarte multe semnale care ne spun că există erori și greșeli când este vorba de uh, utilizarea fondurilor europene în Polonia, mai ales când este vorba de deconturi. Este, are dreptate Curtea de Conturi și sunt numai zvonuri ce se aud din Polonia sau s-a lăsat păcălită Curtea de Conturi, așa ca cum a făcut uh, când, în ceea ce privește raport, rapoartele Um, respectiv Grecia, cu privire la Grecia. La final dați-mi voie să spun că există adevăruri, jumătăți de adevăr și statistici. Deci trebuie să fim prudenți în acest sens. Sprijin ceea ce a spus doamna Gresle, și anume faptul că de conturile și um, fondurile acordate, în ceea ce privește fondurile uh, acordate statelor terțe, când îmi spuneți că rata de eroare este mai mică decât pentru statele membre, eu am fost în astfel de state terțe și, sincer să fiu, îmi pun mari întrebări în acest sens. Președintele, vă mulțumesc uh, foarte mult. Acum o să dau din nou cuvântul președintelui Curții de Conturi, apoi uh, comisarului și apoi, uh, pentru a rezuma, raportorului. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Sunt uh, recunoscător pentru toate întrebările care mi-au fost adresate. Nu știu dacă voi putea să răspund tuturor, dată e fiind constrângerilor de timp. Cred că este important să nu uităm faptul că Curtea a auditat bugetul Uniunii Europene. Modul în care veniturile și cheltuielile finanțate de la buget au uh, fost utilizate în decursul anului și, potrivit tratatului, Comisia este instituția care răspunde de utilizarea aceluia, acestuia și descărcarea se dă potrivit tratatului Comisiei. De asemenea, tratatul spune că statele membre trebuie să colaboreze cu Comisia Europeană în punerea în aplicare a tratatului. Iată de ce ele sunt pertinente în acest context. Însă, cred că atunci când ceri uh, curții de conturi să numesc, numească state membre, Uh, trebuie să vă spunem că auditul se face auditul bugetului Uniunii Europene și nu al statului membru 1, 2 sau 3. Trebuie să supraveghem și să monitorizăm felul în care în anumite domenii statele membre își uh, îndeplinesc responsabilitatea de a îndeplini bugetul european în sectorul respectiv și Comisia Europeană vă dă informații uh, cuprinsătoare nu numai în anumite uh, cazuri sau o, o mostră. Am uh, cerut o mostră a programelor operaționale în statele membre. Comisia, având în vedere supravegherea sau competența de supraveghere a statelor membre, are imaginea de ansamblu a tuturor acestor uh, programe și poate să, deci are resursele de a da cetățenilor toate informațiile necesare. În mod clar, raportul special pe care Curtea îl înaintează acestei comisii uh, parlamentare și Parlamentului oferă informații mai multe în legătură cu anumite cazuri din anumite state membre. Însă o să înțelegeți că în astfel de momente nu putem să recrutăm personal suplimentar la Curtea de Conturi. Nu ne putem permite acest lucru, așa încât trebuie să facem lucrurile cât mai eficiente cu resursele de care dispunem. Întrebările la care uh, voi încerca să răspund și o să încerc să răspund la cât mai multe de întrebări. Doamna Gresle și alți uh, colegi au uh, exprimat faptul că nu putem să comparăm de la un alt, de la un an la altul. O să ofer mai multe elemente de comparație. Puteți să comparați uh, într-o perioadă de 5 ani și să vedeți cum au evoluat lucrurile la nivelul bugetului în ansamblul său și pe o bază care este comparabilă o, o să vă dau un domeniu, coeziunea, agricultura, cercetarea și alte domenii. Energia și transportul, într-adevăr, au fost uh, puse la oaltă cu coeziunea. 24 la anexa 1 41, putem să vedem câte tranzacții în legătură cu energia și transportul au fost auditate. Care a fost frecvența erorilor și care a fost impactul asupra uh, incidenței generale a erorilor. Și se poate vedea că din 8 tranzacții auditate, 37% au fost fără eroare. O să vă las să faceți calculul. 63 au fost afectate de erori. Și hai să punem lucrurile în context. Ca să vă amintesc că v-am dat mai multe informații, informații detaliate care permit o mai bună comparație într-o perioadă de timp. Cred că doamna Gresel a făcut uh, o comparație cu asistența externă și Mali se comportă mai bine decât alte state membre. Sigur, este o caricatură. Asistența externă, dacă ați citit atent capitolul, cred că este al doilea alineat din capitolul uh, respectiv în care se spune că cea mai mare parte a cheltuielilor s-a făcut prin avansuri, prin, prin prefinanțare. Și dacă mergeți la ultimul alinat, o să vedeți că acolo se conchide și vă rog să fiți atenți. Plățile intermediare și finale, când ele survin în final, ele sunt expuse riscului. Deci ceea ce spunem este foarte simplu anul viitor sau în viitor am putea avea o problemă serioasă în asistența externă și uh, chiar și în cercetare și alte politici interne. Deci, astea sunt rezultatele anului acestuia, bazate pe eșantion. Și s-a făcut un audit robust de către profesioniști, însă, atenție, riscurile există. Esența erorilor în coeziune. Exemplele sunt incluse în raport. Încălcarea regulilor de eligibilitate. Nerespectarea regulilor de achiziții. Dacă vrem să remediem mare parte din probleme, este simplu atunci când aplici regulile uh, achizițiilor publice, aplică-le corect. Dăm mai multe exemple de împărțire artificială, de acordare a contractelor pentru a evita uh, aplicarea regulilor de achiziții. Dăm exemple de uh, proiecte care vor genera venituri și care fac aceste proiecte neeligibile pentru cofinanțare. Ce putem să facem altceva decât să vă informăm? Vom încerca să fim mai expliciți, să vă dăm mai multe detalii pentru ca dumneavoastră să vă îndepliniți mai bine responsabilitățile. Problema prefinanțării și a conturilor. Opinia curții este clară. Conturile prezintă uh, fidel poziția la sfârșitul anului respectiv. Și situația nu are un efect, un impact asupra opiniei anterioare. Prefinanțarea a avut o, informat, o pondere și o importanță tot mai mare în ultimii ani și uh, considerăm că cu noile instrumente pe care Comisia se pregătește să le aplice, aceste probleme vor fi rezolvate. De ce nu se îmbunătățesc lucrurile? A întrebat domnul Itala și alți membri au întrebat același lucru. Cred că deja în răspunsul uh, anterior dat domnului Fierner am uh, abordat această chestiune. În împrejurările actuale putem să îmbunătățim lucrurile numai dacă fiecare face ceea ce trebuie să facă. Avem o posibilitatea ca cu următoarea uh, perioadă de programare să îmbunătățim lucrurile din uh, Uh, mers. Acest, uh, com, această comisie are responsabilitatea de a pune uh, lucrurile pe făgașul cel bun. Acest lucru discutăm. Curtea a făcut recomandări concrete. Nu știu în ce măsură ele vor uh, fi uh, urmate la sfârșitul negocierilor. Noul regulament pentru agricultură, pentru fondurile structurale, există. Doamna Gresle a vorbit de Uh, ingineria financiară și riscurile asociate. Am atras atenția și am propus uh, soluții concrete în regulamentul financiar. Regulamentul financiar abordează această problemă și apoi avem instrumentele cu care să operăm. Nu putem să cerem curții să joace uh, rolul soldatului care merge și uh, îl ajută pe rănit. Domnule președinte, da, s-a vorbit despre agenții. Am luat notă de toate punctele menționate și se pune întrebarea când va uh, face curtea raportul. Acesta este în curs de pregătire și comisia va fi anunțată și veți uh, primi uh, raportul înainte de 15 noiembrie în legătură cu cele 42 sau 43 de agenții și informațiile pe care pretindeți că nu le aveți acolo uh, sunt disponibile în alte rapoarte care sunt în curs de elaborare. În legătură cu instrumentele financiare, veți avea în curând un raport în legătură cu instrumentele de inginerie financiare care sunt finanțate din fondurile structurale. Va fi o ocazie bună ca această comisie să facă o astfel de evaluare. Domnule președinte, sunt multe întrebări care au rămas fără răspuns. O să încerc să le răspund uh, în scris dacă membrii comisiei sunt de acord cu acest, acest lucru. Președintele, Mulțumesc. Acum o să dau cuvântul domnului comisar și o să vă îndemn să fiți uh, succint, dacă se poate. O să încerc, uh, spune comisarul Șemeta. În primul rând, aș vrea să repet faptul că nivelul general de eroare care a fost uh, identificat de curte și exprimat clar în raport se ridică la 3,7% înseamnă că mai bine de 96% din buget este fără eroare. Cred că este important să înțelegem consider că sistemele care au fost introduse uh, în, cu acest cadru financiar uh, dau deja rezultate. Aș dori de asemenea să mă refer la câteva cifre care au fost menționate, cifre foarte ridicate legate de uh, politica de coeziune. Cred că trebuie să fim cât se poate de clar că nivelul de eroare în 2010 în politica de coeziune s-a ridicat la 7,7%, lucru clar evidențiat în raportul curții. Aceste cifre ridicate care au fost menționate din, de câțiva eurodeputați se referă la frecvența erorilor, ceea ce este cu totul altceva față de nivelul de eroare, rata de eroare uh, identificată de curte. Procedura de descărcare din acest an se va concentra pe implementarea Uh, programelor în statele membre și aș dori să sugerez și cred că uh, colegii mei Johannes Hanner și uh, vor fi gata să prezinte raportul despre care am pomenit în răspunsul meu inițial dat domnului raportor. Este un raport foarte interesant și din acest raport uh, membrii acestei comisii ar primi o multitudine de uh, informații și ar răspunde poate și întrebărilor uh, doamnei Ayala în legătură cu comparațiile făcute între diverse state membre. Această informație este publicată în raport și uh, raportul oferă și o listă cu măsurile pe care Comisia și statele membre le-au pus în aplicare pentru uh, a rezolva slăbiciunile. Fiecare măsură identificată fie de curte sau de auditorii noștri uh, este urmărită cu atenție. Nu lăsăm, nu scăpăm din atenție nici o eroare care a fost identificată. Colegii mei pot să spună foarte clar ce acțiuni au fost întreprinse uh, în legătură cu uh, erori concrete identificate de uh, auditori, auditorii Comisiei, auditorii Curții de Conturi sau auditorii statelor membre. Apoi, în ceea ce vrește corecțiile financiare și recuperările, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că nota 6 la conturile anuale ilustrează corecțiunile financiare și recuperările. Aveți un tablou uh, uh, de ansamblu acolo, dar dacă doriți informații suplimentare, uh, o să fim o să fim gata să vi le furnizăm. Dacă specificați genul de informație care vă interesează. Însă, după părerea mea, pentru acest an am uh, prezentat o gamă largă de informații care sunt pertinente pentru procedura de descărcare. Apoi, S-a pus întrebarea dacă noi și curtea am fi gata să participăm într-o audiere. Sunt gata să particip la orice audiere la care sunt invitat. Este datoria mea să uh, particip uh, ori de câte ori Parlamentul mă invită să fac acest lucru. Așadar, uh, în ceea ce mă privește, sunt dispus să particip la cât de multe audieri este nevoie pentru a discuta problemele uh, care au fost uh, punctate în timpul procedurii de descărcare. Și acum cu privire la mm, poziția de CEO, aș uh, fi Uh, încântat să fiu președintele unei uh, companii care poate să controleze 100% din uh, cheltuieli. Știți că 80% din fonduri sunt cheltuite de statele membre și ele depind de eficiența sistemelor de gestiune și de control din statele membre. Desigur, Comisia face toate eforturile necesare pentru a uh, da consultanță uh, statelor membre pentru a-și îmbunătăți sistemele de management și de control, dar dacă acestea nu o fac, uh, se impun instrumentele pe care Comisia le are, întreruperea plăților, suspendarea plăților, aceste instrumente vor fi înăsprite uh, în perioada următoare dacă Consiliul aprobă propunerea uh, Comisiei. Uh, președintele, mulțumesc. Dau cuvântul raportorului acum și i-aș fi recunoscător dacă ar vorbi numai două minute. Da, o să fiu foarte succint. Mulțumesc, domnule Caldera, pentru faptul că ați atras atenția asupra faptului că plățile în avans și avem multe uh, nu au fost la fel de afectate de eroare ca uh, plățile uh, intermediare și uh, plățile finale. Trebuie să vedem realitatea așa cum este și nu să ne concentrăm asupra cifrelor, pentru că cifrele sunt numai rezultatul realității. Este important să nu pierdem din vedere acest lucru. Instrumente de inginerie financiară. Uh, Am uh, abordat acest lucru în mare măsură uh, atunci când am vorbit de regulamentul financiar. Sunt uh, multe învățăminte pe care le putem trage atunci când vom face acest lucru în viitor. Domnul Ceasmacachis a spus că anul trecut am făcut o treabă bună atunci când am vorbit de întreruperi. Nu vreau să reinventez roata, însă suspendările, întreruperile sunt bune și mă bucur că Comisia folosește acest instrument, însă totuși aceleași state membre fac uh, uh aceleași uh, greșeli. E bine că aceste lucruri, e bine că plățile se întrerup, dar dacă lucrurile persistă, nu trebuie le relate plățile. În al doilea rând, asistența cred că va trebui să uh, analizăm mai atent asistența pentru dezvoltare. O să adaug uh, acest lucru pe lista mea de subiecte uh, care mă interesează în cea mai mare măsură. Un ultim mesaj către curte. Mă bucur că vom avea uh, informații mai detaliate. E bine și sperăm că vom putea să facem mai multe comparații în viitor. Însă sunt de acord cu doamna Gresle. Uh, atunci când uh, schimbi domeniile de audit, asta este o provocare. E mai greu să facem o evaluare atunci când se procedează așa. Deci e bine să avem mai multe informații, detalii, însă a fost mai greu uh, să facem comparații cu anul trecut. Președintele, mulțumesc, mulțumesc participanților uh, la această uh, dezbatere inițială în legătură cu descărcarea pentru 2010, președintelui Caldera și domnului comisar și în lunile ce urmează uh, o să continuăm cu aceeași vigoare. Întrerupem ședința pentru 3 minute. Apologies for the,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 la punctele 5, 6 și 7 din ordinea de, de pe ordinea de zi și vă propun să votăm 5 și 7 și să, și să discutăm punctul 6 după vot. Sunteți de acord? Dacă nu există obiecții, atunci trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, controlul bugetar al asistenței financiare acordate de UE Afganistanului. Raportorul are comunicări? Nu, atunci trecem direct la vot. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, două voturi împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă aproape în unanimitate. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 este lingvistic, nu este supus la vot. Amendamentul 7 pentru. Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8 este din nou lingvistic și nu se este supus la vot. Trecem la amendamentul 9 cu amendament oral al raportorului se adaugă cuvântul potențial. Cine este pentru acest amendament cu amendament oral? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 10. Din nou, amendament oral se introduce cuvântul de asemenea. Cine este pentru? Împotrivă? Să verificăm electronic, vă rog. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 11. Este din nou unul de natură lingvistică și trecem la amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă cu abținere. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă cu abținere. Amendamentul 14, lingvistic și 15, la fel. Amendamentul 16, pentru, împotrivă, abțineri, o abținere se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă în unanimitate. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Am impresia că este adoptat, însă verificăm electronic. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă într-adevăr amendamentul 19, 20 și 21 sunt uh, lingvistice. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă în unanimitate. Amendamentele 23 până la 27 sunt lingvistice. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă în unanimitate. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33 și 34 sunt lingvistice. Amendamentul 35 pe trei părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri. Două voturi împotrivă. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, a fost respins. Partea a doua, partea a treia, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? O abținere și se adoptă. Amendamentul 36. Pentru? Deci verificăm electronic, așadar. S-a deschis votul. The vote S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 37. Amendament oral. Ștergere a unei părți a textului. Cine este pentru? Mai bine verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 38. Trei părți. Domnule Gaer? Ar dori să propun o schimbare în lista de vot. Doamna Holmeier și doamna Ayala Zender au căzut de acord uh, cu privire la o procedură mai simplă. În loc să avem acest vot pe părți, aș propune un amendament oral, apoi textul ar fi stresses that și s-ar include aici a very input important part of the peace process in Afghanistan are measures to uh, combat corruption. Iar textul ar continua cum este acum așa cum este prevăzut și în uh, amendamentul doamnei Ayala Sender. Deci, stress is that a very important part of the peace process in Afghanistan ar fi parte um, introdusă și uh, am putea evita această procedură mult mai complicată acum. Așadar, este vorba doar de acest amendament oral. Cine este pentru Împotrivă. Cine se abține? Un vot împotrivă și astfel se adoptă. Amendamentul 39. Din nou, amendament oral indicat în lista dumneavoastră de vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abține? Se respinge. Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abține? O abținere și se adoptă. Vot în bloc amendamentele AFET 1 până la 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Un vot împotrivă și se adoptă. Blo- vot în bloc pe amendamentele DV1 până la 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Un vot împotrivă, dar se adoptă. Iar acum, în legătură cu propunerea de raport în totalitatea sa, vot electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări raportorului. Iar acum trecem la celălalt vot, proiectul de aviz legat de propunerea de modificare a regulamentului 1083 pe 2006 al Consiliului în ceea ce privește asistența rambursabilă și ingineria financiară. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, o abținere și se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, cu abținere se adoptă. Amendamentul 5. Abțin- pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere? Și se adoptă. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere și se adoptă. Votul final pe proiectul de aviz. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 voturi pentru, un vot împotrivă. Se adoptă cu o largă majoritate. Felicitări raportorului. Mulțumesc și trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi de astăzi. Îi dau cuvântul domnului Ehrenhauser. Um Mulțumesc. Este vorba de ajutorul umanitar Mulțumesc. După cum știu, probabil mulți dintre dumneavoastră, Uniunea Europeană și statele membre sunt cel mai mare uh, finanțator de ajutor umanitar. În 2010 uh, uh DG ECO a administrat uh, aproximativ 1,1 miliarde de uh, euro, deci 36%. Până acum nu s-a verificat uh, eficiența, eficacitatea uh, acestor ajutoare umanitare. Tare. Au existat rapoarte din alte comisii, însă cu alte scopuri. Au existat, de asemenea, diferite um, reuniuni uh, Uh, cu organizația uh, Voice, uh, cu Curtea de Conturi, cu Serviciul de Acțiune Externă, reuniuni cu ONU, cu UNICEF, cu Programul Mondial pentru Alimentație. În ceea ce privește raportul, prima parte se referă la mecanismele de control și monitorizare, în al doua parte se vorbește mai mult despre implementare. există și o Uh, concentrare asupra unor uh, probleme regionale, cum ar fi uh, catastrofa din Pakistan în 2010. Direcția Generală ECO are numai un rol de coordonare. Implementarea la fața locului este aplicată, este implementată este făcută de către parteneri. Pe de o parte ONG-uri, pe de altă parte ONU și la punctul 3 alte organizații internaționale, cum ar fi de exemplu Crucea Roșie aproximativ 50% din fonduri merg către ONG-uri, 39% uh, la ONU și 11% către alte organizații internaționale. În ceea ce privește prima parte, mecanismele de control, în ceea ce privește uh, ONG-urile, când ne uităm la Direcția Generală și la cooperarea cu ONG-uri, putem vedea că există un nivel destul de înalt de justificare și în ceea ce privește cooperarea între Direcția Generală și ONG-uri, însă există o uh, modificare care pentru 2012 prevăzută uh, a acordului cadru și am putea o vedea ca o oportunitate pentru îmbunătățiri. Apoi, în ceea ce privește ONU, aici uh, avem de-a face cu principiul auditului unic, ceea ce este ceva bun, pentru că nu trebuie să avem uh, duble se depune munca de două ori când nu este nevoie, dar asta este suficient numai când auditul intern este suficient de bun însă mecanismele de uh, control intern nu sunt uh, suficiente și accesul la documente uh, nu este suficient. De exemplu, acces la rapoartele de audit intern. Majoritatea um, agențiilor ONU nu oferă acces la astfel de rapoarte. Programul Mondial pentru Alimentație a asigurat acum Comisia că va oferi raportul său de audit intern Um, comisia trebuie așadar să înceapă negocieri și cu alte organisme ale ONU pentru a obține astfel de documente, pentru că este important ca și Parlamentul să aibă acces la aceste documente și dacă se poate pe o cale cât se poate de puțin birocratică, nu se poate ca uh, Uh, reprezentanți ai Uniunii Europene să trebuiască să zboare uh, până la New York pentru a putea vedea aceste uh, rapoarte. Trebuie să se poată face în mod electronic. Apoi, în ceea ce privește um, accesul la informații este vorba și de rapoarte narrative care nu includ suficientă informații. Iar apoi reforma ONU făcută uh, după 2006, începută după 2006, după scandalul cu Corea de Nord. E bine, toate aceste reforme nu au dus uh, în mod clar la suficiente uh, reformele nu au fost suficiente pentru a oferi o bună justificare. Apoi, în ceea ce privește implementarea, să începem cu uh, aspectele pozitive. Există cu siguranță suficiente criterii obiective care stabilesc uh, criteriile uh, pentru uh, finanțări. Însă nu toți partenerii ECO au um, criterii de acordare de, în ceea ce privește achizițiile publice și, în plus, nu există criterii cu privire la uh, și co- uh, posibilitatea de a contracta, de a controla subcontractanți ai partenerilor. Apoi, un alt punct la implementare este, ar fi vorba de a găsi uh, sume, uh, cifre indicative la costuri. De obicei, uh, banii care merg la partenerii ECO sunt costuri directe și costuri indirecte costurile indirecte pot să meargă până la 7%, acestea merg la uh, ONG, dar nu trebuie să aibă de-a face direct cu uh, proiectul. Costurile de sprijin sunt acea parte a costurilor directe care acoperă uh, sarcina birocratică. Iar aici ar trebui să existe o uh, sumă indicativă pentru proiecte comparabile pentru a vedea uh, cum se compară ele. Câte ceva despre Haiti și Pakistan. Bineînțeles că astfel de uh, catastrofe mari sunt o situație extraordinară și nu vom putea niciodată să le cunoaștem, să cunoaștem ce s-a întâmplat în totalitate. Uh, știm însă că pentru Haiti a existat, au existat probleme și anume uh, lipsurile în coordonare. Pe de o parte, agenția a avut prea puține capacități Uh, apoi uh, nu s-a evaluat, nu s-au evaluat bine uh, nevoile la fața locului și apoi sistemele de tip cluster de la ONU care au fost finanțate și de către UE. Trebuie văzut, trebuie, se constată următorul lucru dacă încercăm să obținem, să obținem informații cu privire la Pakistan și Haiti, ar trebui să avem uh, acces și la rapoartele narrative și la rapoartele financiare și ni s-a refuzat accesul la aceste rapoarte. Ar trebui să facem în așa fel încât să avem acces la aceste documente. Comisia noastră a organizat o delegație anul viitor în Haiti și uh, trebuie să facem în așa fel încât să obținem rapoartele înaintea uh, acestei delegații pentru ca la fața locului să putem pune întrebările Uh, ce trebuie puse. În concluzie, în mare, uh, o, o, rezultatele sunt pozitive, însă nu știm dacă am fi avut toate documentele, uh, ce rezultate am fi avut. În general, însă, poziția este pozitivă. Um, în ceea ce privește ajutorul umanitar, ar trebui să punem accentul pe funcția preventivă, să vedem cât de durabile sunt acțiunile pe care le-am pornit, cât de bună este trecerea de la ajutor umanitar la ajutor de dezvoltare și în ceea ce privește uh, prevenția, uh, uh, prevenirea marilor catastrofe, să se pună accentul pe uh, Um, sisteme de alertă timpurie. Din acest punct de vedere este foarte important să avem capacități la nivelul local. Nu cred că trebuie să creăm o industrie de ONG-uri um, care apoi să ducă la noi dependențe. Nu, trebuie să um, ajutăm uh, ca la nivel local să se creeze capacități. Cam atât din punctul meu de vedere, restul îl puteți citi în, uh, în raport. Mulțumesc uh, asistentei uh, mele pentru că a investit foarte multă energie în acest dosar. Mulțumesc și colegilor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Pe lista mea urmează reprezentantul comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Uh, numele meu, atât de greu de uh, pronunțat, uh, este un nume tipic englez. În primul rând, dați-mi voie să îl felicit pe domnul Ehrenhauser cu privire la modul uh, foarte constructiv în care a decurs cooperarea noastră. La început uh, am fost destul de reticenți, uh, am crezut că va avea loc un nou exercițiu de acuzare a uh, direcției noastre generale. Mediul în care lucrăm este foarte complex, iar consecința este că nu întotdeauna totul este perfect, că nu întotdeauna totul poate fi planificat așa cum ar trebui. Din acest punct de vedere, cred că raportorul a, a recunoscut faptul că încercăm să atingem acest echilibru. Facem uh, evaluări la fața locului, încercăm să, fim, să răspundem repede, încercăm să fim și flexibili dacă uh, situația la fața locului se schimbă și noi uh, ne schimbăm abordarea datorită experților noștri din teren și după cum domnul Ehrenhauser a menționat, încercăm să fim și responsabili, dar și să uh, putem uh, fi trași la răspundere. Pentru că noi nu numai trebuie să alinăm suferința la fața locului, uh, ci trebuie și la finalul zilei să fim transparenți, să ne asigurăm că am făcut lucrurile bine. Bineînțeles că există spațiu de îmbunătățire și a menționat relația cu ONU. ONU um, este um, beneficiar în proporție de 40% de fondurile uh, noastre și este uh, complicat. Prin um, acordul cadru uh, financiar și administrativ încercăm să ne asigurăm că ajutorul umanitar este acordat uh, așa cum trebuie, în mod specific. ONU a făcut schimbări um, treptate și a ajuns la concluzia că uh, rapoartele uh, de audit intern ar trebui să fie puse la dispoziția comisiei, astfel încât să se evite um, dublele controle. După cum însă domnul Ehrenhauser a constatat, negocierile uh, față de programul alimentar mondial a, uh, au dus la faptul că aceștia au modificat propriul lor regulament pentru a ne oferi acces. Am înțeles că și UNICEF va face la fel. Sperăm că și alte agenții vor face același lucru, astfel încât să se creeze o atmosferă de mai mare încredere uh, cu timpul. În ceea ce privește accesul în Uh, general la documente a curții de conturi. Acest aspect a a fost o problemă în trecut, dar s-a rezolvat. Curtea are acces acum și dacă există o neînțelegere, ECO împreună cu uh, alte uh, direcții generale vor face în așa fel încât ele să fie uh, eliminate. Un alt domeniu de îmbunătățire uh, care a mai fost identificat a fost faptul că nu toți partenerii au uh, audit intern uh, pus în, și controle interne foarte bine puse la punct. Partenerii mai mici, evident că nu vor avea astfel de mecanisme foarte uh, bine puse la punct, însă noi încercăm să avem, să încurajăm și să le oferim expertiză cu privire la modul în care pot face asta. Nu le spunem așadar ONG-urilor numai că nu au făcut treabă bună, ci încercăm să le ajutăm uh, să uh, aibă o raportare și controle mai bune. Avem uh, fișe pe care le punem la uh, dispoziția acestor ONG-uri ONG și de asemenea avem programe de uh, instruire, de instructaj uh, Uh, care se referă, care se adresează și ONG-urilor, uh, dar și ONU. Încercăm așadar să ajungem la un nivel mai bun de uh, control intern, astfel încât să creăm această transparență și să creăm un fel de atmosferă de consulta, consultare reciprocă. Domnul Ehrenhauser s-a referit la costuri, costuri directe și comparabilitatea acestora. Acestea sunt foarte puternic auditate. Avem uh, costuri indirecte de până la 7% și motivul pentru asta este să evităm să intrăm în cele mai mici detalii. Marile mm, părți, marile uh, părți sunt verificate, uh, însă lăsăm 7% astfel încât uh, uh, sarcina administrativă să nu fie prea mare, să nu trebuiască să fie justificată fiecare agrafă de birou. Domnul Ehrenhauser a spus de asemenea că ar trebui să ne concentrăm asupra preven uh, prevenirii și, într-adevăr, am făcut asta. În octombrie au fost publicate uh, documente care arată acest lucru că Încercăm să ne concentrăm asupra prevenirii dezastrelor, să ne îmbunătățim uh, și rezistența a noastră și a partenerilor noștri. De asemenea, în negocierile pentru cadrul financiar multianual am încercat să ne asigurăm că tranziția de la ajutor umanitar uh, la uh, ajutor pentru dezvoltare este mai lină. Noi facem asta, dar și colegii din alte părți trebuie să facă același lucru. Este o problemă de educație, de advocacy, de pur și simplu de insistență uneori. Cred însă că suntem pe calea cea bună. Ultimul punct la care doream să mă refer, domnul Ehrenhauser a menționat că ar trebui să facem apel la capacitățile locale, ale ONG-urilor locale. Este ceva într-adevăr dezirabil și am vrea să putem face asta. Însă avem acorduri uh, cadru de parteneriat și asta înseamnă că avem și sisteme de control foarte bine, foarte bune, care funcționează la nivel central. Vom analiza cum putem intro, uh, include mai mult ONG-urile locale, dar uh, în același timp nu trebuie să renunțăm la mecanismele noastre de control, care nu ar putea fi așa de ușor impuse unor ONG-uri locale. Aș uh, conchide prin a-i mulțumi domnului Ehrenhauser și echipei sale pentru un raport bun, uh, ale cărui, recomand, ale cărui recomandări uh, vom fi bucuroși să le urmăm. Mulțumim. Avem un reprezentant din partea Curții de Conturi. Doriți să interveniți? Vă rog, aveți cuvântul. Nu, nu am uh, comentarii specifice. Am ascultat cu foarte mare atenție um, pe domnul raportor și pe reprezentantul uh, comisiei. Subiectul este important pentru noi, după cum știți, cu siguranță. În acest moment uh, iau notă de faptul că rapoartele um, interne de la Programul Mondial pentru Alimentație și de la UNICEF uh, sunt, uh, uh, ne sunt puse la dispoziție și că celelalte vor urma este o speranță pe care o împărtășim și noi cu deputații din această comisie parlamentară. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Dorește vreun deputat să intervină? pot numai să ajung la concluzia, domnule Ehrenhauser, că ați fost foarte convingător. Termenul pentru amendamente pentru raport este marți 15 noiembrie, așadar săptămâna viitoare, marți, la prânz, la ora 12. Cu acesta închid acest punct și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 9, nu pot decât să vă anunț că următoarea reuniune a comisiei noastre va avea loc luni 21 noiembrie, după amiază, miercuri, uh, pe parcursul întregii zile, uh, iar apoi pe 29 uh, noiembrie din nou întreaga zi. Vă mulțumesc și ne vedem la reuniunea următoare. Cu această sesiune aceasta se încheie.